Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on reprend nos travaux. Dragi colegi, bună ziua. Din nou ne reluăm lucrările, vă rog. Comisia noastră a hotărât să organizeze astăzi și mâine o audiere publică privitoare la pachetul mobilitate. în două părți. Astăzi ne concentrăm pe patru propuneri legislative care se leagă de piața internă și partea socială, pe când mâine vom discuta despre tot ce înseamnă taxa de drum. Transportul rutier al mărfurilor este foarte important pentru competitivitatea noastră europeană. Avem nevoie de un sector al transporturilor solid, durabil și stabil, care să ofere o capacitate suficientă pentru livrarea de mărfuri. Apoi ne vom concentra în partea a doua pe un alt subiect. Obiectivul nostru al tuturor aici, nu e așa, este acela de a ne asigura că noua legislație propusă de comisie va îmbunătăți viața lucrătorilor din sectorul uh, rutier, însă trebuie să ajutăm și pe cei care doresc să facă afaceri în acest sector cu regulile sale în vigoare. În consecință, problemele de piață și sociale vor fi uh, discutate în conjuncție pentru a ajunge la un rezultat echilibrat, ținând cont de plus valoarea UE și de interesele cetățenești. Parlamentul are un rol și va avea un rol esențial de jucat pentru obținerea acestor obiective și, și într-adevăr, Asta o să ne ajute pe noi să creăm uh, bazele noii legislații preconizate. Vreau să-i prezint pe cei care vor uh, vorbi aici astăzi și mă bucur să-i întâmpin pe toți aici cu multă plăcere. Sunteți experții noștri în această după masă. Domnul Schipper, delegat general al Eurocontrol RUT, unde sunteți? Bun venit! Doamna Bertelo, delegată generală a Federației Naționale a Transportatorilor Rutieri, bun venit! Domnul Pario, președinte al secțiunii Transport Rutier în cadrul Federației Europene a Transporturilor, bun venit! Nu sunteți singur, ați venit cu o întreagă delegație cu drapele, cu tot, dar nu o să le prezentăm. Bun venit în cadrul comisiei noastre. Domnul Laico, patronul unei întreprinderi maghiare de transport și logistică, bun venit. Domnul Polonio, vicepreședintele Asociației Naționale a Transportatorilor Rutieri din Portugalia, căruia îi urez de asemenea bun venit. Domnul uh, Vilatsen, președinte al sindicatelor daneze 3F Transport, bun venit. Și în sfârșit, profesorul Borkovski de la Universitatea din Gdansk, deci Universitatea din Gdansk, din Polonia. Bun venit! și vă mulțumesc pentru că ați răspuns la invitația noastră. Bineînțeles, pe parcursul acestei audieri îi vom auzi și pe reprezentanții Comisiei Executive și să știți că o să fiu cât se poate de inflexibilă în materie de timp. Fiecare vorbitor dispune de șapte minute maxim pentru a își face prezentarea. Și, tot așa, întrebările și dezbaterea vor uh, fi ulterioare întregului calup de prezentări. Și atunci vom folosi metoda ping-pong, adică două runde de întrebări adresate experților noștri. În primul rând, în primul tur se dă uh, cuvântul raportorilor și apoi membrilor noștri care vor dori să ia cuvântul. Așa că, dragi colegi, să știți că fiecare are timpul său de lucru. Sunteți pe listă, puteți să-mi spuneți ce vreți, nu o să puteți să depășiți timpul acordat, dacă nu, tai microfonul. Sper că s-a Înțeles. Domnule Artu. Am o singură observație, poate o propunere cu privire la modul de lucru. Nu cred că are sens să vorbim mai mult de 3 sau 3 minute și jumătate. Dacă am văzut bine, există într-adevăr colegi care au un timp de vorbire mai mare, care depășește clar 3 minute. Deci v-aș ruga să nu vă scurt citați neapărat discursul, dar măcar să-l împărțiți în două părți, pentru că altfel ar vorbi un coleg timp de șapte minute și n-are sens. De aceea propunerea mea este să vă împărțiți discursurile în două, cel mult trei minute și jumătate un pasaj. Domnule Ertug, nu vă îngrijorați, vă rog. Am lista în fața ochilor Niciun membru de-al nostru nu are 5-6 minute. Totul a fost făcut astfel încât uh, maximum de minute acordat unui membru să fie de 3 minute jumătate. Bineînțeles că toată lumea a primit timp de vorbire în funcție de spiritul proporțional și după importanța grupurilor politice, deci nu fiți îngrijorat. În sfârșit, putem să începem prima rundă de prezentări Chiar dacă nu aveți dumneavoastră lista, eu am pe cea bună și trebuie să aveți încredere în mine, ca și președinta comisiei. O să începem neîntârziat discuțiile cu dumneavoastră, domnule Gerard Schipper, de la Eurocontrol RUT. 6 minute, vă rog. I'm doing in English. Bună ziua, voi vorbi în limba engleză, pentru că sunt obișnuit. Voi încerca să respect timpul alocat. Mulțumesc pentru prilejul acordat. Ne-a ținut această prezentare în fața membrilor Comisiei pentru Transporturi. Noi suntem organizația care se ocupă de reglementarea regulilor din transport în Europa. Este o organizație care va fi independentă conform legislației în vigoare. Deci, avem 15 membri deocamdată și așteptăm să fie și mai mulți membri pe viitor. Prezentarea va fi scurtă. E vorba despre situația actuală a reglementării transporturilor în Europa și este o scurtă reflexie asupra pachetului de mobilitate, nu dintr-o perspectivă politică, ci doar din perspectiva reglementării sau aplicării legislației propuse în Europa pentru a fi obligatorii. Deci dacă ne uităm la situația reglementării transportului rutier în prezent, ne, obținem rapoarte anuale din partea comisiei și acolo vedem că am pierdut cam 80% din capacitățile de reglementare după criza din 2008 până astăzi. Deci este o situație îngrijorătoare. Am pierdut foarte multe resurse umane. Dacă te uiți îndeaproape la cifre, vei vedea că cei care încă au capacitățile de a reglementa uh, transportul rutier Ei bine, ar fi vorba de 12 până 13.000 de astfel de agenți de reglementare care se ocupă de aplicarea legislației. Dar ei trebuie să se ocupe de 7 sau 8 milioane de autovehicule comerciale. Trebuie să ne gândim și la propunerile care se referă la lărgirea sferei de uh, aplicare, HGV-uri, PSV-uri. Și, desigur, vrem să ne eficientizăm și costurile de reglementare. Astăzi, dacă ne uităm la cum se rezolvă lucrurile, vedem că se întâmplă într-un mod foarte tradițional, ca în secolul 20 și nu ca în secolul 21. Vă voi spune câteva cuvinte despre asta și mai târziu. În de-a face cu fraude ale tahografelor, 20 până la 30%. Nu zic că șoferii sunt criminali neapărat, infractori, dar pur și simplu se, nu se respectă uh, reglementările în vigoare. Și uh, apar aici și capturi uh, conexe, frauda cu aditivul AdBlue, care e de fapt o frauda emisiilor, se fraudează valorile de emisii și aici există foarte multe îngrijorări și, desigur, companiile fictive cu sediu în cutia poștală. Iarăși trebuie puse în context și ele. Dacă ne uităm la un studiu privind pachetul de mobilitate, va uh, exista până în 2019 acel tahograf uh, inteligent, dar va exista și o perioadă de implementare lungă. De exemplu, în ceea ce privește comunicarea. Uh, în orice caz, nu va mai exista o obligație de reconfigurare ulterioară, lucru care în prezent este destul de complicat și care ar putea fi și mai complicat pe viitor. Deci această, acest concept de retrofit trebuie examinat pe viitor. Apoi, probleme legate de perioada obligatorie de odihnă a șoferilor care uh, pe viitor va trebui să fie pusă în aplicare. Dacă ne uităm la reperele, perioadele uh, reper și ne uităm și la tahograful inteligent, uh, trebuie să regândim lucrurile. Apoi, iarăși, conceptul de flexibilitate trebuie opus reglementării sau capacității a fi reglementat. Și întrebarea dacă s-a făcut prea puțin, prea târziu. De exemplu, includerea unor profiluri de risc în sistemul actual e o idee bună, însă nu rezolvă problemele. Noi vrem uh, să existe într-adevăr uh, informații legate de aplicarea legii, informații clare. Și ultimul diapozitiv, sper că voi respecta timpul, câteva recomandări, deci aplicare, inovare prin tehnologie, ce e posibil, am văzut uh, tehnologii existente, ANPR, de exemplu, recunoașterea automată a plăcăților de matriculare, documente electronice de transport, dar totodată trebuie să ne dăm seama că e nevoie de un acces la bazele de date și asta 24 din 24, dinamic și static, câteodată și datele care vin din tahograf apoi strategii de aplicare inteligente, o aplicare a legii bazată pe încredere și o aplicare a legii bazată pe risc la nivelul întregii Uniuni Europene. Iar asta ar întări cooperarea la nivelul european, la nivelul Uniunii Europene, între organizațiile care se ocupă de reglementarea transporturilor. Sigur, vorbesc aici numele ECR, uh, Eurocontrol, rutier. Dar uh, cam atât deocamdată. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și sper că vom avea o dezbatere interesantă ceva mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Schipper. Dau cuvântul doamnei Bertlo. Șapte minute aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor uh, europarlamentari, reprezint uh, Federația Ehm, național a transportatorilor rutieri, eh, primul transportator de mărfuri în Franța, 36.000 de firme, 400.000 de locuri de muncă. Suntem prima organizație de profil în Franța, dar suntem extrem de europeni, în sensul că avem un birou deschis la Bruxelles și cooperăm cu eh, omologi europeni eh, pentru a găsi mereu o cale de compromis. În 2005, comisarul uh, Barrot de la transporturi a fost interpelat de noi ca să îl întrebăm dacă detașarea se aplica cabotajului. Nimeni nu ne-a uh, răspuns nici până ziua de azi. Dezbaterea continuă. Filozofia subiacentă federației noastre este cea care se referă la reglementări, reglementări economice pentru o, o concurență mai sănătoasă, inclusiv pentru vehicule utilitare ușoare și să evităm acel nomadism al șoferilor. Este cam ceea ce uh, vine ca și noutate cu pachetul mobilitate. Am adus câteva grafice care arată situația uh, firmelor franceze în domeniu. Uh, Vedeți în 1993 care era partea de transporturi internaționale efectuate din sau înspre Franța de către firme franceze sau companii franceze, în 1993 56%, iar în 2013, 2017, pardon, 2013 am ajuns la numai 10%. Înseamnă că aceste cifre Uh, arată care este situația. În condițiile în care are foarte mult tranzit de mărfuri, nu mai este efectuat astăzi de către firme uh, franceze. A doua uh, planșă arată numărul total de kilometri efectuați în total de că, în transportul de mărfuri înspre și dinspre Franța nu mai este uh, Uh, principal francez, pentru că avem uh, doar 6,9 miliarde de kilometri, tone kilometri făcute de francezi, pe când pe teritoriu tranzitează mai bine de 58,3 miliarde tone kilometri mărfuri transportate. În sfârșit, uh, profilul internațional și partea Franței în transportul internațional nu mai reprezintă decât 8% din activitate ea reprezenta, bineînțeles, acum 20 de ani, 50%. În ce privește cabotajul, încerc să trec la următorul grafic. Linia roșie arată care este activitatea franceză uh, pentru uh, firme din afară în 1999 am avut chiar o, din 99 încoace am avut chiar o scădere cu 15%, pe când cabotajul a crescut constant până ajunge la un factor multiplicat cu 5. Deci vedem cât de mult a captat cabotajul din transportul nostru de mărfuri francez și în sfârșit, în vremea aceea, nu aveam reglementarea cu șapte zile și așa mai departe. În orice caz, situația din 2009. Nu vreau să vorbesc mai despre Franța, pentru că înțeleg că peste tot în Europa dezbaterea este cât se poate de complicată și ni se spune că francezii n-au decât să fie mai competitivi pe plan internațional. N-au decât să fie mai competitivi, se spune. Problema este că suntem pe o piață deschisă ca și operatori, dar pe această piață nu toți au a, aceleași condiții, nu au aceleași salarii și nici aceleași a, asigurări sociale de plătit. Și vedeți pe acest tabel a, cota parte a cotizațiilor sociale a, pentru șoferi și în albastru toate acele mișcări de mărfuri care, sau activități din domeniu care nu sunt supuse cotizațiilor sociale boală, pensie și așa mai departe și vedeți că țări precum Franța, dar și în alte țări cum ar fi Germania, partea uh, la care se cotizează este mult mai mare decât uh, cealaltă. Iar salariile în o serie de țări, uh, nu multe, salariile nu sunt nici pe departe la fel de mult taxate precum în Franța. Deci aici avem o mare problemă de competitivitate. Ultimul grafic pe care vi l-aș prezenta arată diferența de rată salarială orară între Franța și alte țări sau oră euro pe euro de condus. Nu vreau să strânesc polemici, dar când vedem diferența uh, care poate să existe între un șofer francez uh, și altul, de până la 70%, este clar că sunt multe de făcut pentru a recâștiga competitivitate pentru o anumită țară din domeniul transporturilor. Încă o dată sunt cifre oficiale de la Comitetul Rutier, de la Eurostat, bineînțeles, dar și de la alte autorități statistice naționale și în dezbaterea de față întâmpinăm foarte multe probleme. Noi ne-am fi dorit o Europa care ne trage în sus și, de fapt, vedem că suntem trași în jos. Și astfel dezbaterile o reflectă. Uh, situația este cât se poate de tensionată. Am auzit despre uh, protecționism care se impută Franței și nu numai, pe motivul că avem anumite critici pe pachetul mobilitate, pe anumite aspecte. Eu cred că putem să privim cu calm situația, cifrele, faptele, așa cum se prezintă ele Pachetul mobilitate conține o serie de provocări majore și cu mare plăcere participăm la acest exercițiu și vă vom răspunde și la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bertelo. Ați respectat până acum cu toții timpul de intervenție. Domnule Pario, aveți șapte minute la rândul dumneavoastră. La doamne... Doamna președinte, domnilor și domnilor, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne oferiți. Toate propunerile Comisiei cu privire la pachetul mobilitate, pilon social și piață internă, inclusiv detașarea, toate aceste propuneri sunt interdependente, subliniez, interdependente unele față de celelalte. Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi are propuneri concrete pentru garantarea liberei circulației mărfilor, persoanelor și bunurilor cu respectarea regulilor pe care însăși Europa și le-a fixat. Și, mai ales, nu vrem să existe discriminare salarială în funcție de naționalitate, așa cum apare în articolul 45 din Tratatul Uniunii Europene. Există dovezi care arată că sectorul transporturilor rutiere nu este gata pentru o deschidere totală a pieței. Chiar și Comisia Europeană a scris asta. Prin urmare, cabotajul trebuie să rămână o activitate temporară. Care sunt propunerile federației noastre? Orice nouă reglementare, precum și cele mai vechi, trebuie să aibă scopul de a putea fi pune în aplicare, deci de a putea fi controlate ușor și ușor de sancționat în caz de uh, aplicare greșită, iar controlele trebuie să se refere în special la cei care sunt în culpă și cei care comit fraudă. Prin urmare, tahografele inteligente cu geolocalizare automată, ECMR, listul național și accesul în timp real al tuturor inspectorilor de muncă și de transporturi la registrele naționale de transport rutier trebuie să fie aplicate imediat și nu trebuie așteptat până în 2034. În ce privește cabotajul, o singură operațiune sau trei operațiuni dacă vrem să mergem până la capătul raționamentului, pentru că la un transport internațional avem încărcare, descărcare și încărcare pentru un alt transport internațional, așadar o singură operațiune consecutivă unui transport internațional cu apoi o perioadă de așteptare de șapte zile în afara teritoriului cabotat. Trebuie să existe o declarație prealabilă pentru fiecare operațiune la un punct de contact european care să fie ușor de accesat de către toți controlorii europeni. Apoi, vehiculul trebuie să se întoarcă în mod regulat la baza de operațiuni. Astfel putem combate în mod eficace acele companii fantomă și companii de tip uh, cutie poștală, pentru că activitatea principală a vehiculului va fi, se va desfășura în țara de înregistrare a companiei. În ce privește detașarea, normele actuale din directivă sunt clare. Directiva privind detașarea se aplică operațiunilor de cabotaj. Este absolut clar. În ce privește transportul internațional, directiva detașare se aplică doar atunci când sunt îndeplinite condițiile din directivă. Prin urmare, problema din punct de vedere al federației noastre, nu stă neapărat în regulile actuale, ci în modul în care sunt ele aplicate. În ce privește regulamentul actual referitor la perioada de condus și de repaus, considerăm că el oferă suficientă flexibilitate și federația noastră nu înțelege ce altă flexibilitate ar mai trebui să dăm companiilor în plus. Trebuie să știm că orice modificare a regulamentului va aduce la consecințe asupra salariului net pe care îl încasează șoferii și asupra echilibrului între viața profesională, viața privată și vor fi și consecințe la nivelul securității rutiere. Întoarcerea la domiciliu, așa cum e prevăzut actualmente de comisie, e o păcăleală. De fapt, nu există nicio măsură care să protejeze partea cea mai slabă, șoferul adică, iar definiția domiciliului este destul de vagă. Așa cum uh, sublinează federația noastră, toate aceste măsuri sunt interdependente unele față de altele. Să nu uităm acest lucru. Dacă scădem timpul de uh, odihnă săptămânal, vom crește automat timpul de lucru. Și unii răuvoitori ar dori astfel să crească și timpul de condus. Vedeți așadar, doamna președinte, pe 21 luna asta, federația noastră a organizat acțiuni peste tot în Europa. Și aici, chiar uh, lângă granița franco-belgiană, am desfășurat o acțiune. În măsura în care Comisia nu ne ascultă și uh, răspunsurile pe care le cerem nu ajung la noi, vom uh, demara chiar acțiuni de mai mare amploare la nivel european. Pentru că noi dorim ca regulile actuale să se respecte și dacă se dau noi reguli și ele să fie aplicate, dar peste tot la fel. Așa cum spun uh, sindicaliștii care adesea negociază contracte sau convenții, uh, câtă vreme uh, nu suntem de acord cu privire la toate aspectele, nu suntem de acord pe nimic situația în care ne aflăm acum este dificilă. Avem cumva două Europe și trebuie să avem curajul să o recunoaștem. Avem pe de-o parte o Europa care de zeci de ani a mers pe uh, dialog social, pe contracte colective și o altă Europa unde nu există astfel de contracte colective. Șoferii sunt plătiți cu diurne, sunt plătiți la negru, sunt plătiți pe kilometru și, așa cum a spus uh, președintele Juncker de mai multe ori, pentru uh, muncă egală ar trebui să existe plată egală. Dar acesta nu trebuie să rămână doar un principiu gol, ci să fie cu adevărat aplicat. Mulțumim foarte mult, domnule Pariu, Dăm uh, cuvântul colegului dumneavoastră, domnul Lașco. Șapte minute. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu uh, reprezint Wobbers, grupul Wobbers, unul dintre liderii în transportul, transportul rutier, cu sediul în Ungaria. Avem 4.000 de camioane, peste 4.000 de camioane și avem peste 5.000 de șoferi profesioniști. Și sunt aici pentru a vă arăta câteva aspecte practice ale pachetului pentru mobilitate. Deci nu e o perspectivă politică. Este important de știut că suntem o companie listată la bursa de la Budapesta și suntem o companie într un totul transparentă, ceea ce înseamnă că îndeplinim toate criteri criteriile stabilite la nivel european. Vă mulțumesc pentru prilejul oferit de a prezenta câteva aspecte ce țin de domeniul nostru, ca și care sunt foarte importante. Din păcate, noi am înțeles că discuțiile înainte de publicarea pachetului, sau așa considerăm că aceste discuții nu au fost destul de ample înainte de publicarea pachetului. Producătorii și consumatorii ar fi trebuit să fie întrebați în legătură cu conținutul pachetului, pentru că îi afectează și pe ei. Să vă explicăm ce înseamnă acest lucru. 75% din uh, sectorul transporturilor se întâmplă pe străzi. Am 10% din PIB-ul statelor provine din uh, zona de transporturi și logistică. Extremele sunt Bulgaria și Spania, acolo procentul este de 13%. Deci întreaga piața transporturilor are o cotă de 65%. Nu, din întreaga flotă, 65% e transportul național și restul e transportul internațional. 80% din transportul național este executat din vechile state membre și doar 20% din uh, comerțul nou. Iar în partea în transporturile internaționale, raportul este aproape inversat. Este foarte important acum că această alocare transfrontalieră să fie balans, echilibrată. Aceasta este misiunea noastră astăzi. Reglementarea transporturilor este bună pentru că la nivel european legiuitorul ar putea într-adevăr să își îmbunătățească regulile. Însă există și consecințe. Ehm, există un cost care se ridică la 20-30% care vine eh, odată cu aceste probleme. O inflație vizibilă care ar putea fi o consecință a pachetului și, de asemenea, întreruperile în eh, lanțul de furnizare ar putea afecta eh, PIB-ul țărilor dacă deciziile nu ar fi dacă nu ar cuprinde toate părțile interesate. Și nu în ultimul rând, cheltuielile de transport ar putea crește și competitivitatea ar putea scădea. Dar nu vreau să vă vorbesc mai multe despre chestiuni macroeconomice. Haideți să vă vorbesc despre timpul de lucru al șoferilor și timpul de odihnă. Um, scopul uh, sau pachetul uh, de mobilitate nu servește intereselor șoferilor. Nu sunt destule hoteluri de-a lungul trans- rutelor de transport. Sunt și alte aspecte importante. Dacă șoferii părăsesc uh, cabina într-o parcare nepăzită, se, există un risc ridicat legat de migranții care uh, locuiesc în zonă. Nu numai de-a lungul <laughs> autostrăzilor. Cei care au Responsabilii care au vizitat Ungaria au recunoscut că problema parcărilor și a hotelurilor uh, de lângă autostrăzi este într-adevăr reală. Deci trebuie să existe un regulament care să uh, limiteze și perioada de lucru a șoferilor la 3 săptămâni, de exemplu, pe uh, lună pentru că acesta ar fi un interes social al șoferilor. Și fiind companie maghiară, poate că vă surprinde, uh, ne uităm și la directiva lucrătorilor detașați. Am saluta dacă s-ar lua în calcul și aceste aspecte, noi cei de la Wobberers. Pentru că ne dorim uh, operațiuni eficiente și competitivitate. Însă propunerea curentă nu este fezabilă. În uh, transporturile internaționale la distanță. Gândiți-vă la șoferii care petrec fiecare zi în altă țară și ei trebuie să se conformeze tuturor reglementărilor diferite din fiecare țară și care sunt diferite de la țară la țară și limbile sunt diferite, autoritățile au alt fel de abordări. Toate aceste lucruri nu sunt sustenabile. Greu de gestionat. Iar propunerea noastră este să existe o reglementare de 10 zile pe lună care ar fi potrivită pentru orice buzunar și s-ar combate și competiția neloială, s-ar evita și dumpingul social și s-ar eficientiza operațiunile în sectorul internațional de transporturi. Stimați deputați, decizia este în mâinile dumneavoastră. Vă rog să nu uitați că impactul pachetului de mobilitate este mult mai mare decât un simplu regulament al sectorului. Inflația în UE iarăși PIB-ul și competitivitatea UE uh, sunt miza acestui pachet. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Domnul Polonio are cuvântul șapte minute, vă rog. Microfon, vă rog. Votre micro. Că ați putea să vă deschideți microfonul? Haideți. Nu vă luăm din timp. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor. Eu reprezint Antram, asociație de uh, angajatori în domeniul transportului, care a fost înființată în 1975. Și iată, așa arată și primul slide. E vorba, deci, de firme și companii de, din domeniul transporturilor cele mai mari din țara noastră. E vorba cam 35.000 de camioane și vehicole grele, cele pe care le avem. În ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, propunerea Comisiei Uh, dorește să modifice articolul 1 din, directiva 96 pe 71 și dacă e să parcurgem uh, articolul 1, dar și 2 din această directivă, se spune foarte clar că nu poți să detașezi uh, pe cineva în acest sector al transporturilor rutier, pentru că pentru astfel de decizie trebuie să existe o uh, un contract prin care un lucrător se duce într-o țară, nu în mai multe țări, pentru o anumită activitate. Aici este vorba, bineînțeles, de a trece dintr-o țară în alta, pentru că, bineînțeles, că șoferii traversează o serie întreagă de țări. Deci nu se poate vorbi aici despre detașarea lucrătorilor, poate să fie ceva cu totul uh, extraordinar uh, pentru că viața unui șofer de tir internațional este ceea ce indică și numele, și anume că e o persoană care lucrează în străinătate, deci are o muncă deosebită, caracter extraordinar, cum spune directiva, care nu poate să facă trimitere la detașare. Nu putem să concepem așa ceva în propunerea comisiei, așadar nu poți să ai așa ceva pentru un lucrător, un șofer care pleacă din Portugalia și se duce în Franța, de pildă. Și nu poți să ai un alt contract pentru aceeași persoană pentru că pur și simplu din Franța se întoarce acasă în Portugalia pe tirul respectiv. Apoi, definiția transportului internațional din regulamentul 72 din uh, 92 se spune ce înseamnă acest transport internațional, o, o zi cu încărcătură și așa mai departe. Bun, când e vorba de două state membre, aici nu vorbim despre detașare, deci cadrul juridic nu este pertinent. Deci asta ne preocupă în uh, propunerea de fața Comisiei. Asta este foarte clar. Pentru că ar însemna să, să, ca angajatorul să facă în permanență o seamă întreagă de contracte de detașare, uh, și să se pierde acel caracter extraordinar care caracterizează aceste mișcări. Un șofer care de 4-5 ori pe lună se duce în Franța nu este cel care trebuie să suporte costul de viață al unui cetățean francez. Deci e vorba de un lucrător care pentru un timp foarte scurt se duce în altă țară tot primește un fel de uh, compensație în sensul că uh, există o diferență de nivel de trai. Iar uh, șoferul, bineînțeles, că nu plătește toate cheltuielile pe care le plătește un om din țara respectivă, pentru că el nu trebuie să plătească chirie, apă, lumină și așa mai departe în Franța, pentru că s-a dus de 4-5 ori în Franța pentru că, bineînțeles, există diferențe de chirie și așa mai departe între diferitele țări, difer, diferențe de nivel de trai. Bineînțeles, un șofer francez, uh, un șofer francez are niște cheltuieli mai mari decât un, un șofer portughez în viața lui de zi cu zi. Uh, și asta se resimte pe piață, dar asta este o problemă franceză specifică acestei țări. Nu poți să rezolvi treaba asta cu o, uh, introducând în, direct, în directivă conceptul de detașare, care este cu totul altceva. Astfel, antramul, asociația noastră, ca și altele, s-au alăturat pe o platformă internațională, consemnând o declarație care uh, denunță uh, această directivă a detașării Uh, în transporturile rutiere, pentru că și administrativ nu ar fi posibil să se aplice așa ceva, iar țările periferice, cum ar fi uh, Portugalia, Spania și alte țări din Est, de pildă, nu ar mai putea să mai participe așa cum trebuie uh, pe piața transporturilor internaționale. Așadar, se preconizează acum o obligație pentru șofer să se întoarcă acasă nu Uh, după trei săptămâni, uh, când, uh, așa cum spune directiva privind timpul de odihnă, ci după patru săptămâni, deci să se întoarcă acasă, în țara de origine. Cât privește propunerea de regulament 561, nu suntem de acord cu propunerea care vizează cabinele tirurilor. Nu putem să uh, uh, obligăm un șofer de tir să se odihnească nu, pardon, să se oprească neapărat 10-15 minute dimineața și așa mai departe și neapărat uh, să zică că se oprește și că dorme acolo, pentru că mm, dacă ești în tir nu înseamnă că ești la hotel. Uh, Uh, nu poți să te relaxezi în cabina unui tir. Îți trebuie un mediu decent pentru odihnă. Frontiera portugheză este traversată de mii și mii de tiruri zilnic. Avem un tabel unde situația din Portugalia apare cu verde. 36% din transporturile din Portugalia s-au internaționalizat și avem uh, un procentaj mult mai mare decât cel din Franța, practic, dar mai mic, uh, totuși, uh, decât al Germaniei. Asta mă refer la Franța. Și e foarte, foarte clar că avem un program, un, o problemă pe această piață internațională a transporturilor. Dar, încă o dată, prin, uh, se preconizează o dihnă de 45 de ore, dar în Europa Centrală și de Est uh, avem o altă mentalitate. În orice caz, dacă am introduce detașarea aici, ar fi un haos în acest sector. Mulțumesc foarte mult și continuăm acum cu domnul Vilațen, președintele Sindicatului Danez 3F Transporturi. Vă rog. Germana. Mulțumesc și mulțumesc pentru prilejul oferit de a ne prezenta punctul de vedere. Reprezint o asociație a transportatorilor rutieri din Danemarca și un sindicat. Eu însumi am fost șofer în anii 80, am transportat uh, pește și cartofi din Danemarca în țările de jos. A fost o muncă grea, dar uh, liberă și remunerată cum trebuie. Astăzi situația e diferită. Am primit un uh, raport pe care l-am distribuit mai departe în partea autorităților făcută împreună cu angajatorii danezi și acest raport arată că realitatea este foarte dură pentru șoferii care lucrează în uh, Europa de Nord-Vest, la 2000 de kilometri distanță de casele lor, România, Macedonia, Bulgaria, lucrează șapte zile pe săptămână și stau doar în cabinele lor, câștigând doar o treime din uh, veniturile pe care le obține un șofer german, să zicem. Și eu sunt de părere că piața internă europeană este importantă și că libera circulație a lucrătorilor este decisivă în uh, Europa, dar și libera circulație a bunurilor. Dar acest uh, obiectiv nu trebuie îndeplinit în, în defavoarea lucrătorilor. Nu se poate accepta ca pe baza unei competiții neloiale să se încheie tot soiul de contracte de lucru. Și am, pe de altă parte, o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de pachetul de mobilitate. În ceea ce privește lucrătorii detașați, suntem de acord cu ideea că propunerea recunoaște uh, statutul unui astfel de lucrător detașat care lucrează în altă țară și el ar trebui remunerat conform condițiilor din țara în care lucrează. Transporturile au nevoie de reglementări speciale când vine vorba de directiva privind lucrătorii detașați și mm, când vine vorba și de autovehicule respective. Există o limită de trei zile, mm, program de lucru, dar acea, acea limită trebuie să se raporteze la perioada pe care șoferul o petrece în o țară anume. Sigur că se poate purta un dialog uh, sau o negociere cu privire la introducerea altor modele. De exemplu, uh, se poate decide ca șoferii să fie remunerați uh, în funcție de Uh, condițiile din țara destinație, de destinație. Apoi, uh, cum trebuie reglementat cabotajul? Cabotajul reprezintă un transport internațional și, de asemenea, uh, remunerația trebuie să fie în conformitate cu condițiile din țara în care se desfășoară transportul respectiv. Și, iarăși, există o reglementare conform că ea se poate merge fără întrerupere timp de 5 zile în aceeași țară. Dar nu trebuie să existe condiții inegale de remunerare în funcție de țara de origine a șoferului, pentru că asta afectează competitivitatea. De exemplu, uh, timp de lucru de 12, 12 ore trebuie să fie succedat de 5 ore de odihnă. De asemenea, locul de muncă nu trebuie să fie același loc în care șoferii se odihnesc și își petrec timpul liber, pentru că ei rămân blocați în cabină pentru a-și păzi marfa. Și nu este în regulă să se propună o limită de 20 de zile petrecute pe șoselele europene. Nu este bine nici pentru siguranța rutieră din Europa. Cu toate regulile noi, ne putem descurca doar dacă există și un control sever. Și aici două instrumente joacă un rol important. Primul instrument sunt uh, reprezintă tahografii moderni, odată cu uh, documentele de transport digitale și electronice, stocarea digitală a tuturor informațiilor privind formarea profesională, statutul social, asigurările sociale, contribuțiile și așa mai departe. Și cu acele registre eh, electronice se poate lucra și transfrontalier. Noi cunoaștem acest lucru de ceva vreme. Există un control eh, prin GPS al eh, flotelor transportatorilor de ceva vreme și așa se poate efectua un control transfrontalier rezonabil. Deci, uh, regula există de mult timp, dar aplicarea ei uh, trebuie să fie controlată imediat. Un alt uh, argument oferit și de președintele Juncker, Autoritatea pentru Muncă Europeană a fost uh, propusă în uh, discursul său privind starea Uniunii. Este nevoie de o colaborare mai strânsă pentru a avea o competitivitate și pentru a avea condiții egale pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană și de asemenea e nevoie de statistici corecte pentru a verifica aplicarea regulilor. Și aici autoritatea muncii uh, europeană ar putea fi o organizație care să asigure o colaborare bună între statele membre și Uniunea Europeană, dar și între statele membre um, dintre statele membre. Trebuie să se stabilească reguli de competitivitate egale. Vreau, în acest sens, să colaborez îndeaproape cu membrii acestei comisii, pentru că asta totul este în interesul transportatorilor și lucrătorilor din transport european. Mulțumesc! Coschi Mulțumim foarte mult. Urmează domnul profesor Bolokovski de la Universitatea din Gdansk. Șapte minute. Microfonul. Yes, Microfonul. Da, reprezint Universitatea din Gdansk, care face cercetare în domeniul transporturilor de o, ani întregi și am pregătit aici uh, rezultatele unui studiu pe care vreau să vi le împărtășesc. Spuneam că avem 80 de ani de experiență în studiul acestui domeniu. De fapt, noi am făcut două studii, unul la nivel local cu privire la compania de transport din Polonia și impactul pachetului de mobilitate. Poate că situația Poloniei uh, nu vă interesează neapărat, dar nu uitați că tot ceea ce vă spun eu aici se aplică tuturor uh, țărilor europene și în mare măsură țărilor periferice din Uniunea Europeană. Așadar, avem un studiu econometric la scară comunitară care măsoară raportul dintre dezvoltarea sectorului transporturilor și creșterea economică. PIB, PIB pe cap de locuitor. Să vedem rezultatele. La operațiuni și venituri avem uh, trei coloane, cabotajul până la 5 zile, interzicerea odihnei în vehicule și detașarea se aplică doar după 5 zile. Când am făcut noi acest studiu, nu știam încă care va fi propunerea comisiei și e clar că am subestimat mult uh, propunerea comisiei. În orice caz, uh, studiul uh, am decis să-l continuăm în felul în care l-am început. Ne-am vrut să schimbăm parametrii studiului în, înainte să-l terminăm. Deci dacă vă uitați la rezultate, vedem că o reducere a operațiunilor cu cel puțin 7% va afecta cel puțin două treimi din transportatorii din Polonia. Ce se întâmplă cu veniturile? Reducerea va fi de peste 5% pentru uh, cel puțin 50% dintre ei și poate chiar până la 60% din transportatori. Cei care cunosc bine sectorul transporturilor știu că majoritatea companiilor Uh, lucrează cu o marjă foarte mică și multe chiar sub marjă. Deci o reducere de 5% a veniturilor înseamnă că pur și simplu companiile vor da faliment. Lucru care nu poate fi uh, compensat decât de o scădere a costurilor, însă, din păcate, o astfel de scădere a costurilor nu e probabilă noi prevedem o creștere de cel puțin 5% pentru cel puțin 50% dintre companii, iar asta se va vedea în uh, creșterea la costul muncii. Cel puțin 50, dacă nu 60% uh, din, uh, din costuri vor veni cu costul muncii pentru că va fi un rezultat al directivei privind detașările. Ce se întâmplă cu companiile? Sigur că ele vor trebui să își mișoreze flota de autovehicule pentru că au deplătit credite sau au deplătit ratele la leasing și dacă le scad veniturile și le cresc costurile, nu vor reuși să își achite ratele, vor intra în incapacitate de plată. O reducere uh, de peste 50%, va afecta aproape 90% din companiile mici și medii. Dacă vorbim de o întreprindere de familie cu două camioane, practic aceasta riscă să dispară de pe piață. Avem și companiile mari, unde reducerile au un uh, efect uh, mai uh, puțin grav, dar și aici o treime dintre companii vor pierde 10% din parcul lor auto. Ocuparea. Cel puțin 90% dintre companii, uh, cele mici, cele de talie mică, se așteaptă să trebuiască să disponibilizeze 30% din personal. Companii mici sunt cele care au de la 1 la 9 angajați. Companiile mari au uh, mai multe posibilități de a se adapta, bineînțeles, și prin urmare asupra lor șocul va fi mai puțin vizibil. dar credem că o reducere de 20% va fi uh, necesară în cel puțin 30% dintre companii. Și, în fine, mai avem deplasările cu vehicul gol. Dacă interzicem odihna șoferilor în vehicule sau uh, detașarea începe după 5 la zile, vedem că în două treim din uh, toate companiile de transport Uh, vom vedea efecte clare, consecințe, adică. Plus, uh, pentru că se va consuma mai mult uh, combustibil, va fi și un efect asupra mediului înconjurător. Să vedem acum imaginea de ansamblu. Am încercat să corelăm PIB-ul cu diversi indicatori ai performanței sectorului de transporturi. Pe prima coloană avem raportul cu uh, nivelul de ocupare în sectorul transportului rutier. Uh, după cum vedeți, uh, avem uh, pentru majoritatea țărilor date pozitive, pentru cele periferice date mai bune decât pentru țările centrale. Asta înseamnă că creșterea PIB-ului în țările periferice influențează mai mult PIB-ul decât în țările centrale. Pe coloana a doua vedem că numărul de companii transportatoare Uh, nu crește neapărat în directă legătură cu creșterea PIB-ului, ceea ce înseamnă că în unele țări sunt deja companii mari care domină piața, în vreme ce în alte țări există mai multe companii, dar mai mici, relativ. Mai avem încă două coloane pe care vedem că țările centrale au o performanță a transporturilor mai intensivă din punct de vedere al capitalului, în timp ce în țările periferice avem uh, o intensitate mai mare a muncii. Așadar, în rezumat, în UE13, sectorul transportului rutier este dominat de un număr mai mic de întreprinderi de talie mare, în schimb, în UE15 avem uh, un uh, număr mai mic de companii mai mari. Sigur că companiile mici uh, se vor adapta mult mai greu la șocul pe care îl va produce noua propunere a Comisiei. Și uh, să nu uităm de uh, factorul muncii care intră în calculul competitivității. Nu există reguli în oglindă care să fie impusă, impuse companiilor mari pentru că acestea au un avantaj competitiv, ele um, au acces la un capital mai ieftin. Așadar, o piață a transportului mai puțin competitivă, o uh, diminuare a creșterii economice, mai ales în țările periferice, de fapt în toată Uniunea Europeană, dar în special în țările periferice din UE 15. Astea sunt consecințele. Mulțumesc. Președinta, mulțumim foarte mult stimați experți, pentru că v-ați încadrat în timp. Acum trecem la dezbatere. Cum o să aibă loc dezbaterea? Foarte simplu. Vedeți foaia pe care o am în față. Aveți un timp de intervenție strict. 3 minute. Domnule Vim de Comp, vă puteți desemna uh, interlocutorul cel căruia îi adresați întrebarea. Deci, sistemul ping-pong. Domnule Vim de Comp, sunteți primul. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, vreau să pun trei întrebări domnului Schipper. Și poate să răspundă cu da și nu. Deci ping-pong așa că trebuie să meargă repede. Prima întrebare. Totul se poate face, administrativ vorbind, cu un tahigraf, tahograf inteligent? De ce nu? Ce vreți să spuneți asta? Ce înseamnă administrația socială de care vorbiți? Adică toată urmărirea acestui proces, trecerea frontierei, cabotajul? Da, da, da. Este posibil în general. Întrebarea a doua. Se poate introduce acest sistem până în 2022? Da. Este clar pentru mine acest lucru și perioada de referință trebuie să depășească cele 28 de zile? Dacă este posibil, de ce nu? Uh, dar nu pot să vă dau amănunte. Domnul uh, um, le vreți să faceți cercetări pentru mine, domnule Vandencam? Da. Acum dau, uh, mă, îndrept, mă întorc către domnul de Pario. Se pot face lucruri fără a se face ore suplimentare? Puteți să-mi răspundeți uh, pe scurt. Da, e o întrebare de 5 franci asta. Problema nu este cu hotelurile, ci logistica la care au acces întreprinderile și modul în care fac dispeceratul respectiv. Mulțumesc foarte mult pentru domnul uh, Vanderbilt. Vreau să vă întreb dacă a stat uh, pe un tir într-o cabină mai mult de 28 de zile la rând. Și cum, cum se petrecea? Făceam uh, altă meserie, dar uh, cred că șoferii maghiari au altă experiență totuși. Bun, foarte bine. Pentru reprezentantul Portugaliei aș avea o întrebare. Microfon, vă rog. Estava, eu estava a dizer că sou neto e filho. Da. Bunicul meu, tatăl meu, uh, au fost șoferi. Cunosc transporturile pe de rost. Toată viața mea am fost în domeniul transporturilor și cunosc bine ce înseamnă viața pe camion. Sunt uh, șofer de camion și dacă mă întrebați cu cele 28 de zile uh, este clar că e mai bine decât să fie aici 8, 8 ore în această sală. Domnule Vin Van de Camp, 3 minute au trecut? Foarte bine. Mă opresc. Domnul Nilsson. Mulțumesc foarte mult. Aș avea câteva întrebări pe care le-aș adresa domnului Laico. cam ce proporție din firmele dumneavoastră fac uh, cabotaj? Cam care ar fi procentajul de cabotaj? 0,0% răspunde domnul Laico. Și? Bun. Poate că ar fi bine totuși să ne dați răspunsuri un pic mai <laughs> amănunțite și dacă se adoptă propunerea comisiei, dar nu se va adopta în această formă, pentru că noi suntem aici la Parlament, Parlament dar dacă s-ar adopta ca atare propunerea comisiei, ce ar însemna aceste lucruri pentru firma dumneavoastră? Ce v-ar trebui pentru ca să puteți să continuați să acționați pe plan internațional în condițiile respective? Am spus în prezentarea mea care sunt principalele aspecte care ne deplac și am făcut și sugestii în acest sens. Există așadar două puncte aici principale. Uh, acele 24 de ore cabină și 4 săptămâni maxim eu cred că e mai bine să-i trimiți pe șoferi obligatoriu acasă decât să-i trimiți pe la hoteluri și e mult mai fezabil și pentru companiile de transport. Apoi cât privește salariul minim și detașarea lucrătorilor, noi credem cu tărie că cei din cealaltă tabără care luptă împotriva dumpingului social Uh, să lupte împotriva uh, companiilor care incită uh, șoferi din Europa de Est să facă cabotaj. Eu v-am spus, la mine în firmă avem 0,0% cabotaj. Eu cred că un astfel de regulament sau reglementare ar ucide transportul internațional. Și propunerea noastră permite o conviețuire Uh, și o eficientizare a activităților, acestor activități uh, de camion, de transport cu camionul. Mulțumesc. Acum o întrebare către domnul uh, Siper. Care ar fi avantajele, după părerea dumneavoastră, a unei cooperări obligatorii între statele membre, controle comune, cooperare și schimb de informații obligatorii pentru statele membre? Ce credeți despre asta? Da, ar fi avantaje. Am putea să facem uh, cursuri de formare împreună. Am avut deja un masterclass uh, care vizează fraudele cu tahograful. Se pot face cursuri uh, legate de legislație Depinde de mijloacele pe care le avem la dispoziție, dar uh, am putea să facem mult mai multe și să mergem mult mai departe când vine vorba de schimbul de informații, mai ales în ce privește controlele și inspecțiile. Deci am putea să avem la dispoziție niște date mult mai dinamice. Cuvântul cheie este cooperare. Trebuie să îmbunătățim calitatea informațiilor, mijloacele noastre sunt restrânse și deci trebuie să vedem ce se întâmplă când nu există conformitate și controlele să fie eficiente. Doamna de Montero, trei minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu aș dori să mă adresez și să adresez o serie de întrebări domnului Poloniu. În primul rând, în ce privește e, eh, sfârșitul restricțiilor, Bun, dacă asta va însemna probleme când vine vorba de aplicarea efectivă și respectarea aplicării acelei perioade de patru luni și activitățile de combatere a frauze, fraudelor. Antram consideră că liberalizarea sectorului este deja foarte liberalizat, mult prea, prea liberalizat. Dacă mă gândesc la uh, Uh, regulamentul 71-72, uh, dacă este să liberalizezi încă și mai mult lucrurile, de pildă să dai posibilitatea să închiriezi mașini în statele membre pe o perioadă maximă de 4 luni, mi se pare prea mult, este excesiv și nu se potrivește cu interesele constructorilor și nici ale uh, transportatorilor. Pe de altă parte, ar fi foarte greu să realizezi un control efectiv al acestor patru luni. În orice caz, așa cum apar lucrurile respective prevăzute în directivă, din câte am înțeles eu, nu se vorbește despre o restricționare care ar viza contractele de închiriere consecutive. Adică să ai un contract care se termină și imediat să înceapă altul. Eu nu mai înțeleg nimic atunci ce, cum se potrivesc articolul 5, cum se potrivește el cu ce conține directiva. Mulțumesc foarte mult. E interesant ce spuneți. Însă, ce se va întâmpla cu țările periferice, nu-i așa, cu, cum este Portugalia? Într-adevăr, noi, Portugalia, avem o vocație în transportul internațional, o vocație foarte puternică, chiar mai, mai uh, veche decât alte țări, cum ar fi Spania, Ungaria sau Irlanda și mă gândesc la dimensiunile țărilor și ale sectorilor lor de transporturi respectiv. Într-adevăr că pentru o țară ca noi ar fi consecințe negative. În salariu minim în Franța, Belgia, Germania, este un salariu minim mult mai uh, ridicat decât țările pe care le-am uh, citat și chiar și în Spania. Și atunci va trebui să aibă loc o creștere salarială atât de mare și cheltuielile unei firme, în general, acoperă în, în general 35-40% ca și costuri, uh, sau costurile provin din uh, masa salarială. Și atunci aici sunt probleme, pentru că nici nu avem personal suficient în toată Europa. Firmele vor trebui să-și reducă uh, flotele, vor trebui să-și reducă mijloacele, nu vor mai putea să mai transporte uh, Uh, pe distanțe mai lungi. Uh, aici, pe lângă faptul că nu prea există tiruri, deci asta va fi complicat pentru tot transportul de mărfuri în Europa. Domnul Vin van den Kamp. Mulțumesc, doamna președinte. În sfârșit, vreau să pun o întrebare domnului profesor din Gdansk. Nu ar fi mai bine să revenim la ident intenția inițială pentru care s-a introdus cabotajul, adică de a evita acele deplasări cu autovehicul gol, fără încărcătură, um, și să nu existe detașare? Well, remember that... Uh, păi gândiți-vă că dacă sunteți într-o țară periferică și ai de parcurs un drum lung, e foarte greu să te întorci la timp așa după cum propune Comisia. Pentru o companie dintr-o țară centrală, situația este complet diferită, uh, care uh, poate nu acoperă aceeași uh, distanță, dar merge în aceeași direcție. Este pur și simplu incomparabil. Regulile se aplică diferit companiilor în funcție de țara în care operează. Acum o întrebare către reprezentantul sindicatului uh, suedez și domnul Parilio. Uh, ce părere aveți despre ce s-a spus uh, mai devreme, nevoia de mai multă flexibilitate? Da, voi răspunde în daneză nu se poate mai flexibil decât astăzi. Există în Danemarca camioane înregistrate în Polonia. Sunt transportatori care fac cabotaj, pleacă în Suedia, au trei drumuri acolo, se întorc în Danemarca și mai au încă trei drumuri sub regimul cabotajului. Deci sunt vehicule înregistrate în Polonia, dar care nu au voie să circule în Polonia pentru că au o lungime de 24 de metri. Deci, practic, sunt gândite pentru cabotaj în Suedia și Danemarca. Nu există mai multă uh, flexibilitate. Dar se vorbea despre um, timpul de condus și de repaus. La astea m-am referit. E nevoie de mai multă flexibilitate la condus și repaus? Le sector du transport routier Păi, uh, sectorul transporturilor rutiere este singurul sector și avem un studiu care a fost comandat chiar de Comisia Europeană, deci e așadar sectorul cel mai flexibil dintre toate. De altfel, în comunicarea pe care Comisia Europeană ne-a lansat-o nouă partenerilor social, a spus că acest studiu a demonstrat că toate sectoarele din Europa lucrează în medie sub 48 de ore pe săptămână. Singurul sector în care se depășește acest total de 48 este cel al transporturilor rutiere și ni se cere și mai mult acum. Deci, deja suntem suficient de flexibili. Ce flexibilitate în plus să mai oferim? Aici problema este să-i controlăm, să-i sancționăm pe cei care nu respectă regulile actualmente în vigoare. Dar sectorul este suficient de flexibil deja. Și închei spunând că Germania ne spune, de pildă, că nu au suficiente locuri de parcare, 30.000 de locuri de parcare lipsă pentru a legaliza acest dumping social, ar trebui să producem 30.000 uh, de locuri de parcare. Ca și cum mâine ar uh, fi mai multă infracționalitate în uh, Europa și noi pentru asta ne pregătim cu mai multe penitenciare în loc să prevenim infracționalitatea. Mulțumim, cuvântul are domnul Ertug, două minute. Dați drumul. Ja, vielen Dank. Ich will gleich... Mulțumesc. Vreau să încep cu domnul Laico. Ați avut o întrebare legată de ponderea cabotajului și ați zis că este 0,0, dar aici avem uh, pagina dumneavoastră de internet și acolo vorbiți de 1200 de camioane în Germania pe săptămână, 700 în Anglia, 500 în uh, statele Benelux. Așa vă faceți reclamă. Cum se înțelege, cum trebuie să înțelegem situația? Uh, Informațiile de pe website sunt adevărate. Ați uh, luat niște cifre acolo care însă privesc transportul internațional. Uh, însă, pentru noi, asta înseamnă trecerea unui punct de frontieră, cel puțin. Din punctul meu de vedere, capodaj este, de pildă, să faci transport în Germania cu descărcare, încărcare în Germania. Asta înseamnă cabotaj. De asta noi avem 0% cabotaj în afacerea noastră. Următoarea întrebare către domnul Schipper. A spus că problema este aplicarea legii. Suntem de acord de aici. Ce părere ați avea dacă ar exista o autoritate europeană sau dacă s-ar transfera mai multe competențe la nivel european? V-ați dori o, un astfel de transfer de competențe și dacă da, cum s-ar putea configura? Um, ik, ik ben hier niet om, uh, om iets te zeggen over Europese instanties, hoe die eruit... Păi, eh, eu nu sunt aici ca să comentez eh, cu privire la vreo autoritate europeană. Prin urmare, nu pot să mă lansez în discuții politice. Eu reprezint 15 țări aici. Nu, nu e o chestiune politică. Vă întreb dacă doriți mai multe competențe care să-i permită Uniunii Europene să fie mai eficientă în aplicare. Acesta ar fi întotdeauna un lucru bun venit, binevenit dacă am avea mai multe resurse, sigur că ne-am bucura. Dar e și problema de cooperare. Modul de aplicare a legilor trebuie să fie adaptat secolului 21. Și am spus mai devreme că trebuie să îmbunătățim schimbul de date și să cooperăm mai bine unii cu alții pentru a combate încălcările legii. Domnul Zile. Mulțumesc, uh, Karima. Um, eu nu sunt așa de deștept la jocurile rapide ca tenisul, de asta poate sunt un pic mai încet. Um, vorbim despre uh, sectoarea, despre piața unică, este uh, practic un scop foarte bun, dar care face ca noi să fim în concurență unii cu alții. Doamna Bertlo, pentru dumneavoastră în prima întrebare, ați vorbit despre contribuțiile sociale uh, pe care companiile din alte state membre nu le plătesc în aceeași măsură ca cele din țele centrale, um, pensie, sănătate, șomaje și celelalte. Dumneavoastră vă pasă mai mult de pensionarii din Polonia și din uh, Letonia? Uh, vreți să-i vedeți bogați la pensie sau vă pasă mai mult de uh, sumele pe care acele companii le plătesc acum ca să-i țină ocupați activ în câmpul muncii, contribuțiile pe care le plătesc ele pentru angajați? Eu uh, nu m-am referit uh, la nivelul contribuțiilor, ci la baza de impozitare. Ce e important pentru noi, dacă tot vorbim de egalitate a concurenței, trebuie să includem aici și logica remunerării. Asta nu înseamnă doar salariul, pentru că oricum uh, avem salarii diferențiate, dar pe lângă salariu mai avem și alte contribuții și transportatorii uh, internaționali care lucrează pe același segment al pieței ar trebui uh, poate nu se ofere un uh, salariu uh, egal pentru că este foarte greu, dar măcar să aibă aceeași bază de plata contribuțiilor, pentru că pe o aceeași plată de, ar trebui să existe aceleași drepturi, aceleași obligații. Sper că am fost clară. Păi mă gândesc la faptul că unii asistenți uh, parlamentari uh, aici uh, plătesc contribuții mult mai mari dacă vin dintr-un stat membru A decât dintr-un stat membru B. Și la noi sunt aceste diferențe de remunerare. Am o altă întrebare pentru domnul Parilo. Unde este casa acestor camionagi în Europa? Unde trebuie să meargă ei după cele trei săptămâni de condus? E o întrebare foarte bună și încă nu avem un răspuns. De pildă, dacă avem un șofer polonez care a fost angajat de o companie portugheză, unde se întoarce la casă? La sediul întreprinderii în Portugalia? Asta cere anumite federații. Dar, de fapt, reședința domiciliul său sunt în Polonia. Deci trebuie să accept ca șoferul să meargă să se odihnească în Portugalia la sediul întreprinderii, să uh, meargă pe o străduță unde nu poți trece nici măcar cu uh, bicicleta, dar ar trebui să fie parcat 150 de uh, camioane acolo, 150 de șoferi. Mie îmi place foarte mult Lisabona, dar știu că sunt uh, companii care au sediul în tot felul de străduțe și alei unde nici nu încapi să mergi cu bicicleta. Deci e un criteriu uh, total neclar. Comisia nu ne-a răspuns clar la întrebarea prin domiciliu. Mulțumim, domnule Zile. Uh, eu nu cunosc nicio altă legislație uh, niciun alt legislativ european care spune că uh, lucrătorii trebuie să se întoarcă după trei săptămâni la domiciliu și poliția să-i controleze. Haideți să continuăm dezbaterea. Domnule Paveselevska, aveți cuvântul. Văd uh, foarte multe măsuri de protecție, dar și practici neloiale. Doamna Bertelo, puteți să-mi spuneți un salariu mediu al unui uh, șofer de tir uh, francez, vă rog? Euh, Asta apărea pe ultimul grafic pe care vi l-am arătat. Cu uh, contribuțiile patronale și salariale, costul mediu al orei de șofat este de aproximativ 30 de euro. În medie, uh, salariul mediu al unui șofer în Franța, net, este în jur de 2500 de euro. Uh, which, which... That, uh, uh Sursa informației este incorrectă, totuși, pentru că mă raportam acum la media din Cehia. Deci, din câte înțeleg eu, cifrele de fapt sunt comparabile. În al doilea rând, ce ar însemna pentru dumneavoastră sau care ar fi pentru asta obiectivul pachetului de mobilitate până la urmă? Vă mulțumesc pentru că mă adresați această întrebare. Cu privire la cabotaj, noi ne opunem vehement oricărei liberalizări a cabotajului. Cinci zile fără limită asupra operațiunilor înseamnă o liberalizare deghizată. Niciuna din propunerile pe care noi am făcut-o nu a fost acceptată și anume să avem o perioadă de um, așteptare între două acțiuni de cabotaj. Cabotajul nu ar trebui să fie practica dominantă pe piața internă, ci ar trebui să existe doar pentru a optimiza întoarcerea de la activitatea transportului. Pierdem timp. Întrebarea mea e clară. Care este obiectivul pachetului de mobilitate? Dar nu am primit niciun răspuns până la urmă. Altă întrebare. Care este diferența dintre 3 și 5 zile pentru cabotaj din punctul nostru de vedere? Și cum ar putea afecta această uh, reglementare transportul rutier internațional? Scopul nu este să încurcăm sectorul transportului internațional, ci să evităm uh, că să uh, evităm deriva în cabotaj și, uh, ca să răspund cu precizie la întrebarea dumneavoastră, nu vrem să se creeze aici o piață autonomă Uh, izolată de orice alte practici uh, comerciale. Avem, până la urmă, o relație între uh, furnizori-clienți și nu vrem crearea unei piețe autonome unde unii încearcă să capteze toate contractele fără să existe relații reglementate. Nu am primit un răspuns. Am întrebat care este întrebarea dintre 3 și 5, care sunt efectele. A, nu vreau o lecție despre cabotaj, nu sunt în favoarea unor practici neloiale. Dar am pus o întrebare și îmi pare rău, nu am primit niciun fel de răspuns. Mulțumesc. Monsieur... Mulțumim, domnule Telicca. Acum e rândul meu. Foarte rapid, vreau să-l pun o întrebare domnului profesor Borkovski. Puteți să-mi uh, întăriți ceea ce am, cred că am înțeles. Ați spus că există reguli diferite, uh, situații foarte diferite între țările din Europa Centrală și Est. Asta reiese din demonstrația dumneavoastră, da sau nu? Deci, am auzit eu bine? Nu. Am spus doar că regulile propuse vor avea un impact diferit pentru companiile din Europa de Est și cele din Vest. Asta înseamnă că sunteți pentru o modificare, astfel încât uh, toată lumea să aibă de câștigat, nu-i așa? Normele sociale trebuie întărite. Sunteți de acord? Salariu egal, travail egal. Sunteți pentru principiul muncă egală, salariu egal? Pentru că asta nu am înțeles considerați că pentru muncă egală trebuie să existe salariu egal? Trebuie să existe egalitate între salariații din Europa? If everything are... Dacă toate celelalte lucruri sunt egale, da. De exemplu, cu costurile vieții cotidiene, da. Răspunsul este da. Știm. O altă întrebare, vă rog, vă rog liniște, vorbește președinta. Domnule Pariu, dumneavoastră ați vorbit despre importanța controlelor și uh, prezența fraudelor, care sunt esențiale pentru reușita pachetului de mobilitate. Ați fi pentru crearea unei baze de date europene pentru a asigura o punere în aplicare eficace a legislației europene? Oui. Da, de trei ori da, da, de trei ori da. Și uh, vorbesc în numele organizației pe care o reprezint astăzi. Din 100 de vehicule controlate, trei încalcă regulile. Deci asta înseamnă că 700 de mii din cele 2,5 milioane de camioane care circulă astăzi încalcă regulile. Dacă Comisia Europeană nu înțelege că e nevoie de măsuri drastice, n-a înțeles nimic aussi également pour et en faveur d'une agence européenne du routier qui viendra. Sunteți pentru o agenție europeană a transporturilor rutiere care să aibă competențe de control? Eh, da, e o întrebare la care e mai greu să răspund, pentru că este o întrebare politică. Eu cred că instituțiile europene pot funcționa bine, dar Uh, un microfon pentru vorbitor, spune doamna președinte. Et je vais la poser aussi à monsieur Pario. Uh, referitor la ultima întrebare. Mai am încă um, mai am încă 10 secunde pe care să le iau de la dumneavoastră. Domnule Pario, vreau să știu și să înțeleg. Care este statutul șoferilor recrutați prin intermediul acestor companii care sunt de fapt o cutie poștală și care nu lucrează în țara lor de origine. Care este statutul lor concret? Je, j'ose le mot, madame la présidente. Doamnă președinte, îndrăznesc să spun că aceștia sunt sclavi moderni într-o Europa modernă. Și să știți că mi-am cântărit bine cuvintele. Avem șoferi români care lucrează luni după luni în Belgia și în Franța cu un statut de slovac, nu putem să-i numim decât sclav, pentru că ei de fapt nu sunt detașați. Articolul 1 din directiva privind detașarea lucrătorilor spune că nu poți fi detașat decât din țara obișnuită de, de unde provii. Peter Domnul Peter Lundgren. 5 minute. Ceea ce vedem aici este exact motivul pentru care Uniunea Europeană nu funcționează. Este uh, o încrengătură de 24, 27 de țări. Dacă am fi la același nivel economic și dacă am avea aceeași protecție socială, atunci Uniunea Europeană ar funcționa, dar de fapt nu funcționează așa. În Suedia vedem cum transportatorii suferă destul de mult de pe urma cabotajului. Sunt uh, camioane înmatriculate în alte țări, dar care fac transporturi în Suedia și asta este o exploatare conștientă a regulamentului. Se face asta cu ajutorul legislației privind cabotajul. Eu însumi am uh, fost pe drum foarte mulți ani la rând și când îl aud pe domnul uh, Laico de la Barberer, când, spunând că nu face cabotaj, așa o prostie n-am mai auzit în viața mea. Practic a făcut-o de oaie spunând asta. Deci, lucrurile sunt uh, diferite de la țară la țară. În Germania aveți o reprezentanță, de exemplu. Sunteți de părere că Uh, aveți acolo uh, camioane înmatriculate în Germania cu șoferi plătiți conform legislației salariilor din Germania? Vă rog să răspundeți la această întrebare. Mulțumesc pentru această uh, întrebare respectuoasă. Data viitoare vă voi trimite la pagina de internet. Da, avem o subsidiară în Germania, însă vă dați seama că este doar un agent de vânzări. Acolo avem agenți germani, dar nu avem șoferi germani, dar nici nu avem cabotaj uh, în Germania. Deci dacă uh, veți vedea vreodată un camion Waberers care face cabotaj, trimiteți-mi o poză și voi reflecta. Dar eu uh, reprezint această companie uh, și știu despre ce vorbesc. Bun, și ce mai intră aici? Vavărăr? Este deținut în proporție de 97% de un uh, hedge fund. Deci, obiectivul lor este să obțină profituri. Deci, cu siguranță că nu se vor folosi șoferi germani sau camioane germane. Nici în țările de jos nu există șofer olandez cu numere de matriculare olandeze. Deci e clar că obiectivul este să aveți eh, camioanele din Ungaria circulând sau făcând transporturi în alte țări din Occident. Atunci, sigur că puteți interpreta și reinterpreta cuvântul cabotaj cum vreți, dar de fapt de asta vă ocupați și de nimic altceva. Îmi cer scuze, chiar nu înțeleg ce vreți de la mine. E clară definiția cabotajului, Uh, înseamnă că un șofer străin și un camion înmatriculat în altă țară face transporturi într-o singură țară. Dacă vreți să uh, cereți vabără să angajeze șoferi germani pentru descărcarea unor mărfuri uh, încărcate în Ungaria, atunci ce cer scuze, nu pot accepta așa ceva. Continui. Mulțumesc foarte mult. Continuăm. Doamna Arnotu. Mulțumesc, doamnă președinte. Prima întrebare se adresează domnului Schipper. Ați spus că aveți cam, avem cam 20, 25-30% fraudă când vine vorba de tahografe. Nu credeți că atunci când se dovedește frauda și de, nu se prezintă documentele care trebuie, n-ar trebui imobilizat uh, vehicolul sau măcar să se aplice amenzi usturătoare care ar putea să-i descurajeze pe acești șoferi care fraudează. Asta e prima mea întrebare pentru dumneavoastră. Ce? Da. Ați vorbit despre amenzi uh, eficiente, proporționale. Uh, într-adevăr, suficient de mari ca să descurajeze uh, aceste practici. Și, într-adevăr, um, bineînțeles că poți să ai și o amendă care să fie majorată zeci de mii de euro pe an dacă e vorba de același camion prins în flagrant delict uh, de mai multe ori. Este ceea ce se întâmplă deja și angajatorul e clar că va resimți acest lucru. Însă nu știu dacă este sistemul cel mai uh, uh, eficace. Se poate merge și pe cartea bunei reputații se pot retrage licențele de autor- și autorizațiile de funcționare. Asta ar fi o posibilitate. Doamna Arnotu, a doua întrebare. Pentru doamna Bertolo, Vă mulțumesc, aș dori să-mi transmiteți prezentarea dumneavoastră PowerPoint, dacă se poate. Ați vorbit pe bună dreptate. Bine, nu ați uh, spus că sunteți de acord cu protecționismul. Eu, din potriva, aș merge pe un protecționism inteligent, care chiar că de poate aduce soluții. Da, nivelul de trai nu este același de la o țară la alta, asta ne tot spune Comisia. Uh, și bineînțeles că această problemă a concurenței neloiale nu va fi niciodată rezolvată pe deplin. Eu tocmai de aceea consider că trebuie un pic de protecționism inteligent pentru a nu avea exploatarea salariaților pe care tocmai legislația actuală europeană o permite, n-ar fi tocmai e, asta să se întâmple, adică la muncă egală, salariu egal. Un principiu care să fie impus de fiecare stat membru, chiar că dacă sunt de acord cu colegul Lungrin, ce se întâmplă astăzi arată că Uniunea Europeană funcționează foarte prost, inclusiv în acest sector. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră, spune doamna Bertlo. Într-adevăr, exista o necesitate aici pentru că statele membre, chiar înainte să facă Comisia propuneri, au adoptat fiecare reglementări pe plan național, întâi uh, Germania, apoi Franța și apoi alte țări. Problema cu detașarea este complicată, dar pentru noi detașarea nu este soluția ideală, nici pe departe. Și se, e greu de aplicat asta transportului, dar deocamdată nu avem nimic mai bun în lipsa unei soluții reale pentru că avem o problemă cu condițiile sociale ale acestor șoferi. Și, da, muncă egală, salariu legal, foarte bine, dar uh, și pe teritoriu, același teritoriu, același salariu. Problema este că nu suntem aici pe un teritoriu, pe un perimetru, ci vorbim despre niște fluxuri. Mulțumesc, doamnă Beatlo. Domnul Deli. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am două întrebări scurte pentru doamna Bertlo. Ceva ce a apărut deja în ziarele de ieri, și anume că sute de Uh, șoferii au blocat uh, granițele de franco-belgiene și franco-italiene pentru că protestau împotriva anumitor probleme din acest sector uh, și a lipsei de competitivității. Da, bineînțeles că se poate protesta, dar este oare blocarea drumurilor o, o metodă de a protesta împotriva pieței unice? Bun, și apoi ați menționat diferențele de salarii și de remunerații între diferitele țări. Credeți oare, într-adevăr, că vor fi vreodată aceste diferențe vor fi eliminate uh, dacă îi băgăm pe șoferi la capitolul detașarea lucrătorilor, dar ce se întâmplă cu alte sectoare de transport, uh, cale ferată, aviație, pentru că și aici ai transport internațional și, încă o dată, principiul plată egală pentru muncă egală ar trebui și aici să se aplice, nu-i așa? În sfârșit, aceasta e întrebarea pentru dumneavoastră. Mulțumesc! La prima întrebare m-aș uh, uita către colegul meu de lângă mine, vecinul meu, este o inițiativă a ETF-ului. Eu îi reprezint pe Fran francezi, dar este o inițiativă a ETF-ului. Cred că trebuie să se înțeleagă ce s-a întâmplat la Consiliul Afaceri Sociale din octombrie. Cred că nu s-au înțeles lucrurile bine. Detașarea se aplică transporturilor, chiar că, chiar dacă așteptând o lege specială, directiva continuă să fie aplicabilă. În ce privește salariile? nu credem că dacă dăm tuturor același salarii, vom, tuturor același salarii vom rezolva și problemele sociale din Europa, peste tot. Nu. Dar ce se întâmplă? Astăzi, anumite firme au un avantaj pur concurențial uh, din pricina diferențelor de salarii și de cotizații sociale. Și este clar că avem aici o diferență de competitivitate. Care e soluția? Soluția nu este una și nici nu este ideală. Noi avem un regim, uh, am dorit un regim uh, ambițios, special, de asigurări sociale pentru lucrătorii mobili, dar nici pe departe nu avem așa ceva. Însă, în următoarele luni, putem să încercăm să ne gândim la un regim armonizat pentru șoferi internaționali. Nu mă refer la cei naționali, ci la cei din sectorul internațional. Nu este simplu, dar trebuie să facem împreună aceste eforturi. Mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, timpul este foarte restrâns. Isabela Del Monte, două minute jumătate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, îl întreb pe domnul Pariu ce privește timpul de condus și de odihnă. Propunerea comisiei uh, spune altceva în legătură cu acele număr de săptămâni și de respectiv de pauză. Și se vorbește despre siguranța rutieră, ați asta despre siguranța rutieră, despre un mai bun echilibru între viața privată și viața profesională și așa mai departe. Deci pentru lucrători, care ar fi problemele care ar decurge din propunerea comisiei? Propunerea făcută nu ne place absolut deloc, din simplul motiv de, că atunci când se modifică timpul de odihnă, timpul de condus, așa cum s-a spus și cum am spus și eu, atunci avem un efect, un efect în cascadă. Dacă modificăm timpul de odihnă, ă, atunci modificăm timpul de lucru și apoi Comisia a făcut o propunere atenție în condițiile în care știa că nu va putea să treacă dacă nu se mergea și mai departe în aceeași logică. Și acum dorim să modificăm iarăși timpul de condus numai ca să respectăm propunerea comisiei. Noi suntem împotrivă, pentru că noi spunem nu, lucrurile trebuie să rămână cum sunt uh, acum. Important este să aplicăm regulile, nu să inventăm unele noi, pur și simplu să aplicăm regulile. Pentru domnul Laico, în ceea ce privește flexibilitatea posibilității de a se întoarce acasă acești șoferi. Într-adevăr, era vorba și de posibilitatea de a dormi în cabina știrului sau de a putea merge la un hotel, la o cazare specifică. Și apoi Credeți că totul, toate transporturile internaționale și cabotajul pot fi înregistrate cu ajutorul tahografului inteligent? Noi suntem împotriva odihnei săptămânale normale în cabina tirului, cu atât mai mult cu cât până acum nu s-a pus nicio clipă aplicarea regulamentului 561 actual din 2006, care spune foarte clar că în timpul perioadei de odihnă, conductorul poate să facă ce vrea și să meargă unde vrea. Nu e obligat să stea în cabina tirului. Deci nu trebuie să-l obligăm pe acesta să stea musai să se odihnească în cabina tirului. Și, da, ă, nu se poate să oblige 45 de ore ă, odihnă în cabină pentru un șofer. Domnule Zlotovski, aveți 3 minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Aș uh, face și eu câteva comentarii. Wiadomo, że... Legate de ce a spus domnul Zobrofovski. Transportul va deveni din ce în ce mai scump, dar se va întâmpla acest lucru peste tot sau dacă nu în cele țări și va exista același număr de IMM-uri sau ce se va întâmpla exact cu evoluția prețurilor? Oczywiście podrożeją najwięcej w krajach, w których... Sigur, transporturilor se vor scumpi în acele state membre care sunt cele mai dependente de transportul Europa Centrală și de Est. Mulțumesc! în Polonia, în România și în Slovacia, dar și în uh, Bulgaria uh, vor apărea toate aceste uh, companii. Și acum o altă întrebare pentru domnul Poloniu. Câte zile va dura sau câte zile durează un transport din Portugalia până în centrul Germaniei, să zicem? Știm că uh, aproximativ 9.000 de tiruri uh, traversează în fiecare zi granițele noastre. Bineînțeles că um, Franța, Germania, uh, sunt uh, pe locul 4 și 5 uh, pe piața internațională a transporturilor, pentru că e foarte clar că uh, între Portugalia și Germania există un foarte mare flux sau portughezi, șoferii portughezi de obicei transportă de Germania sau în orice caz către insula iberică. Asta este tipic. Ne interesează zilele, numărul de zile tem sido defendido, a questão das 40... Spre deosebire de ce s-a spus aici, cu acele 45 de ore și faptul că nu poți să ai uh, două pauze consecutive, asta este o mare problemă pentru că un transport până în Germania poate să dureze 15 zile. Uh, Adică să te duci în Germania, să descarci în Spania și abia după aceea să te întorci în uh, Portugalia. Nu poți să ai acele, uh, acele, acea odihnă de 24 de ore uh, consecutiv. Și atunci nu poți să te duci iarăși acasă și să te odihnești și iar să te întorci să termini transportul. Deci în patru săptămâni uh, Uh, poți să ai mai multe perioade de odihnă, dar nu așa de lungi ca cele 45 de ore și poți să consideri că ai și pauză sau odihnă acasă. Uh, și Portugalia are șoferi bulgari și români de origine, dar ei sunt rezidenți în Portugalia, sunt imigrați în Portugalia și atunci aceasta este timpul de odihnă Vă rog. Da. Da, deci nu mă așteptam să primesc un răspuns atât de lung la o întrebare atât de simplă. Nu mai pot să comentez acum. Euh, Bun. Da, e puțin frustrant uh, acest exercițiu, aceste scurte minute, dar asta este viața. Regula e regula. Doamna Meissner, și poate că îi dați timpul de, de, de, de intervenție domnului Telicica. Ce simpatic. Nu, domnul Telicica atunci are două minute, vă rog. Uh, I will use uh, the question. Da. Vreau să mă folosesc de uh, timpul doamnei Izascuna Bilbao, pentru că domnia sa nu poate să participe astăzi. Uh, întrebarea care se tot repetă și care este pentru doamna Bertlo, dar și pentru ceilalți experți, foarte pe scurt, e următoarea. Care este lungimea de timp, durata de timp justificabilă pentru cabotaj? Dacă puteți să-mi răspundeți fiecare câteva secunde. Mulțumesc. Je vais essayer de répondre précisément à votre question. O să încerc să vă răspund cu exactitate, ca să nu mă mai acuzați că nu răspund. Durata cabotajului pentru noi poate fi maxim 3 zile, pentru că trebuie să faci un transport intern și apoi un transport internațional. Deci, logica este să revii la baza uh, de la care ai pornit. Um, aș pune această întrebare tuturor invitațiilor pentru că mă interesează să văd diferența de abordare și uh, justificarea fiecăruia. Er În principiu, nu e vorba să găsim un consens la trei zile aici neapărat. Deci ideea e la cabotaj să nu meargă camioanele goale și din punct de vedere ecologic. Deci trei zile, bun, ar fi în regulă pentru cabotaj. Uh, I don't have translation at the moment. Nu aud interpretarea. Puteți repeta în, în engleză întrebarea? Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este durata optimă pentru cabotaj în noul pachet și de ce? Eh, achamos que a cabotagem está, eh, nos termos em que está regulada, está. Eh, Ei bine, în prezent cabotajul este bine reglementat. Mă refer la cabotajul efectiv în sens tehnic. Șapte zile după noi este o durată corectă. Nu suntem de acord cu modificarea propusă. E important ca dacă schimbăm normele referitoare la cabotaj să poată exista cabotaj și în uh, cele trei zile, adică să luăm în calcul și la trei zile în care conduci un vehicul gol. Lucrul care se întâmplă adesea. Să zicem, uh, un camion din Marea Britanie care ajunge gol până în Franța, începe cabotajul din uh, nordul Franței până în regiunea de graniță, se întoarce apoi gol în Spania. Thank you very much, Chair. You crept up on me on that one. Um, uh, two... Domnul Taylor, mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Domnule Pariu, care credeți că e reacția pe care aveți în legătură cu facilitățile de parcare și hoteliere pentru șoferi uh, care să nu fie pe profit, ci să fie întreprinderi sociale și apoi ați fi interesați în promovarea acestei idei în al doilea rând. Ce reacție are federația dumneavoastră la ideea patronatelor de a trimite șoferi de rezervă pentru a prelua camionul și a permite șoferilor uh, uh, care au pornit cu acel camion să se întoarcă la bază sau să se întoarcă acasă să se hodinească. Ce părere aveți? Merci pour les questions. Un, sur... Mulțumesc pentru întrebări. În ce privește întoarcerea la domiciliu a șoferului, spuneți că patronul ar putea trimite un șofer de schimb. Ei bine, astăzi, șoferul este trimis la el acasă, se întoarce la el acasă pe cheltuiala companiei. Ce vrem noi să facem și este o propunere pe care am auzit-o la dialogul social, este să spunem că șoferul trebuie să se întoarcă în țara de înregistrare, țara unde s-a stabilit acea companie pentru noi e o operație. Vă dați seama dacă șoferul e polonez și compania e portugheză. Deci ce vrem noi este să legalizăm situația din prezent, adică întoarcerea în țara de reședință a șoferului să se facă pe cheltuiala întreprinderii. Deci Actualmente asta e practica, doar că nu e oficializată, nu e legalizată. Noi vrem ca ea să fie legalizată, nu vrem să mergem într-o altă direcție, șoferul să suporte singur călătoria de întoarcere pentru că nu-și permite. Deci dacă patronul plătește, de ce trebuie să se întoarcă cu camionul? De ce nu poate uh, camionul să rămână acolo și să vină un alt șofer să îl preia? Nu mi-ați răspuns la întrebarea referitoare la întreprinderile sociale pentru locurile de parcare. Deci, în ce ne privește? Vehiculul are o activitate deci, grosul activității trebuie să se desfășoare în țara unde s-a stabilit, unde s-a înregistrat acea companie. E de negândit ca o companie care se stabilește într-o țară și să-și trimită vehiculele în altă țară și acolo să-și desfășoară grosul activității. Aici începe dumpingul social și concurența neloială. Așadar, activitatea acei companii, acele întreprinderi, trebuie să se desfășoare în cea mai mare parte în țara unde s-a înregistrat. Acolo trebuie să lucreze vehiculul. În ce privește parcările, este clar că acestea nu sunt concepute pentru ca șoferii să doarmă în ele, ci pentru ca, șof- pentru ca vehiculul să se oprească, șoferul să-și poată face un duș, să mănânce ceva, să se refacă și apoi să pornească din nou la drum. Deci, parcările acestea nu rezolvă situația. Eu am întrebat și despre hoteluri și spații de parcare. Deci mă refer și la spații de găzduire pentru șoferi, spații de cazare. De ce nu puteți să vă gândiți la această idee și să o promovăm? Haideți, uh, încercați să încheieți, stimate domn, într-o frază de vreme ce nu poți să îți efectuezi uh, odihna săptămânală obișnuită în parcare, sigur că trebuie să-i dai șoferului un loc în care să se odihnească, un loc normal, decent, un hotel sau altceva. Dar este absolut normal ca șoferul să se poată odihni într-un spațiu mai mare decât 2 metri pătrați. Domnul Bar, doamna Iuda a plecat. Uh, domnul Longrin ar trebui să o înlocuiască, dar pentru că domnul Bar trebuie să plece și el, uh, domnul Longrin poate rămâne mai mult, așa că îi dăm întâi cuvântul domnului Bar 2 minute 50. Mulțumesc, doamna președinte, și pentru flexibilitate. Mulțumesc și colegului pentru amabilitate. Am două întrebări. Întâi pentru domnul Skipper companiile acelea tip cutie poștală. Ce posibilitate vedeți pentru a reglementa, poate o reglementare mai strictă cu privire la aceste companii? Ce posibilități există, deci, pentru a limita abuzurile comise de întreprinderile tip cutie poștală? A doua întrebare pentru domnul Pario, Credeți că am putea impune o fază, o etapă de tranziție? După dumneavoastră, odihna în cabină este absolut inacceptabilă, dar poate am putea stabili un orizont de timp, un calendar foarte concret cu obligații care să fie impuse statelor membre pentru a construi parcări securizate și tot ce este necesar pentru odihna șoferului. Ați putea fi de acord cu eventual o etapă de tranziție în sensul acesta? Mulțumesc! Yes. Thank you. It's an interesting question. Mulțumesc, interesantă întrebarea. O să vorbesc olandeză. Ik ga over het, het, over het hoe en niet over het wat, maar strikte regels. We hebben... Eu uh, vreau să mă refer aici la cine și nu la ce. Noi avem deja reguli uh, stricte și dacă vrem să funcționăm mai bine împreună la nivel european, trebuie să ne sprijinim mai mult unul pe altul și să îmbunătățim capacitatea la nivel național. Putem face mult mai multe cu cadrul de reglementare deja existent. Trebuie doar să cooperăm mai mult. Federația noastră ascultă cu mare atenție și patronatele, uh, cei uh, care au bunăvoință. Și uh, ei ne spun că cu o planificare bună și cu dispecerizare de nădejde pot să se asigure că șoferii sunt lăsați să se odihnească la ei acasă, pot să se întoarcă. Deci asta nu ar fi, cred că o fază de tranziție nu ar ajuta neapărat. Mai am câteva secunde. O întrebare pentru doamna Bertlow. Credeți că o prelungire a cabotajului, o extindere a cabotajului, pentru că pe slide-ul dumneavoastră ați arătat acolo câteva exemple, o comparație între piața internă, piețe naționale. Credeți așadar că ar um, presupune o extindere a activității de cabotaj consecințe delicate pentru piețele naționale? Răspunsul e da. Chiar și cu uh, cadrul din 2009 nu am reușit să um, controlăm uh, explozia cabotajului pe uh, piața internă a transporturilor internaționale. Mulțumim! Ne reîntoarcem la ordinea obișnuită. Domnul Longrin, o înlocuiți pe doamna Daniela Aiuto. Aveți trei minute. Tack så mycket. Eh, Jo, alltså jag, jag vill inte släppa taget riktigt om det här med... med, eh, med... Eh. Mulțumesc. Nu vreau să trecem cu vederea acea întrebare pusă reprezentantului Barbere. A existat o problemă la cale. S-a parcat un, o remorcă acolo, un trailer, și șoferul au fost obligați să stea acolo să păzească un weekend întreg. Ați fi de acord cu așa ceva? Deci, poate vă imaginați că putem amenaja o astfel de remorcă cu un balcon în care să stai un weekend întreg. Dumneavoastră v-ar plăcea așa ceva și dacă nu, de ce nu le plătiți un salariu decent astfel încât să-și permită o, o, o, o cazare mai confortabilă? Răspunsul meu este că, într-adevăr, nu e frumos să petreci un weekend la cale, dar aș întreba autoritățile franceze de ce a rămas jungla de la cale. Pentru că acolo nu e un punct de întâlnire oficial sau ceva. Pe de altă parte, dacă regulamentul actual prevede ca șoferii să aibă o perioadă de odihnă exact în acel moment, atunci n-au nimic nu pot face nimic altceva decât să se oprească acolo și să parcheze camioanele. Deci acesta este din cauza regulamentului dumneavoastră. Deci ca să fim uh, exact acum legat de remunerația corectă, sigur că oricine, orice cetățean maghiar ar vrea să câștige același salariu ca în Suedia, dar sunt diferențe între cele două țări și asta nu e vina noastră și a companiei noastre. La noi uh, se plătește un salariu de 4 ori sau de 5 ori mai mare decât uh, cel plătit de celelalte companii de transport din Ungaria. Deci puteți să-i întrebați pe șoferii noștri dacă sunt mulțumiți sau nu. Mai aveți 30 de secunde, domnule Londgren. Atunci aș vrea să îi adresez o întrebare reprezentantului sindicatului danez, care are cam aceeași problemă ca șoferii da, uh, suedezi. A meritat uh, a meritat apartenența la Uniunea Europeană pentru transportatorii uh, danezi? Da, din câte am înțeles eu, întrebarea dacă cumva, uh, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, au apărut mai multe autovehicule europene în Danemarca. Eu vreau să, eu vreau să vă întreb dacă a fost bine pentru transportatorii internaționali din Danemarca să uh, se adere la Uniunea Europeană. Foarte simplu. Da, cred că transportatorii danezi sunt de această părere că aderarea la Uniunea Europeană a meritat. Dar în calitate de sindicalist nu aș spune că suntem împotriva pieței interne sau împotriva Uniunii Europene. Noi ne dorim doar reguli rezonabile, condiții de lucru rezonabile. Și atunci ă, totul va fi în regulă. Nu vrem să fim sclavi. Merci, madame la Mulțumesc foarte mult. Uh, am primit deja multe răspunsuri uh, înainte. Către domnul Pario m-aș adresa. Ați fi de acord ca și condițiile salariale de timp de odihnă uh, și așa mai departe în țara de primire să fie uh, aplicate în prima zi de detașare și în scopul protecției salariaților care ne interesează pe toți, n-ar fi bine să existe o perioadă de pauză obligatorie de carență între două perioade de cabotaj. Da, dorim la sindicatele noastre ca lucrurile să se facă încă din prima zi, așa cum spune și directiva. Se aplică din prima zi, iar propunerea noastră Uh, este aceea ca după prima perioadă de caubătar se rezistă o perioadă uh, de carență și uh, lucrurile să se petreacă într-un singur loc în Europa pentru ca să se poată facilita inspecțiile, nu peste tot în Europa. Și când vorbim cu angajatorii, să ne asigurăm că atunci când uh, controlezi 100 de vehicole și 70 sunt în ordine, să le controlezi numai pe cele 30 care nu sunt în regulă și, bineînțeles, asta ar, mulțumi pe toată lumea, ar uh, economisi și niște bani și normal că și perioada 2034 ar putea să nu mai fie uh, de actualitate. Mulțumesc, doamnă Lucașenska. Aveți două minute și jumătate. Am uh, câteva întrebări către doamna Bertulou. Dacă cabotajul va fi inclus în uh, directiva privind uh, lucrătorii detașați, atunci fiecare șofer, indiferent de statul de proveniență, va avea același salariu pe oră și atunci de ce există o lipsă de voință pentru includerea cabotajului. Franța plătește transportatorilor din Europa de Est salarii mai mici. De ce nu se plătesc salariile din Franța? Nu există nicio piedică în calea acestei abordări și supermarketurile, supermarketurile franțuzești, cum ar fi Auchan, au invadat țările din Europa de Est. Oare aici avem de-a face cu o influență asupra competitivității? O denaturare a competitivității? Și o altă întrebare. Ă, sunteți împotriva dormitului în cabina camionului? Cabina șoferului? poate că mărfurile transportate sunt periculoase. Veți pleda pentru uh, locuri de dormit în cabinele de pentru șoferi? Multe întrebări, o să încerc să răspund foarte rapid. În primul rând, dacă în Franța s-ar întâmpla că uh, con, uh, șoferul, sub pretextul detașării uh, ar fi un uh, plătit mai puțin decât salariul net francez, ar însemna că este o fraudă. E o fraudă pe care noi nu o acceptăm. Nu pot să uh, compar uh, Oșan, supermarketul Oșan sau Aachen cu uh, șoferii, că nu putem să comparăm aceste lucruri, însă trebuie să ne întrebăm uh, ce se aplică în situația detașărilor și Asta am dorit să înțelegem după ce a luat hotărârea Consiliul de Ministri, pentru că nu ai numai salariu, ai și uh, concediile și alte drepturi. Pentru că, bineînțeles că în statele membre avem drepturi care diferă și ne trebuie un nucleu dur să înțelegem ce se aplică și nu se aplică cu detașarea. Vă rog, repede, într-o frază, spune doamna președintă, ETF-ul nu este împotriva odihnei în cabină pentru că nu sunt suficiente infrastructuri. Uh, suntem împotrivă pentru că noi astfel interpretăm uh, reglementările uh, și avocatul general de la Curtea de Justiție ne-a dat dreptate în această interpretare. Riscuri pentru marfă, da, dar firma are răspunderea în acest caz. Un șofer Ferhofer uh, dacă trebuie să păzească marfa în timpul uh, perioadei de odihnă. Mi se pare că explodăm practic în limita timpului uh, de lucru, practic, pe săptămână. Doamna Ayala Sanders, două minute jumătate. ¿Cuál es el perdiem que les pagan ustedes a sus choferes por el hotel y el parking seguro? Um, în legătură cu locurile de parcare și hoteluri, ce trebuie plătit acolo? În, uh, condiții, în, uh, în uh, convenția colectivă avem niște sume forfetare de 56 de euro pe noapte și o mică sumă și pentru mese, dar nu le știu pe de rost. Dumneavoastră cum faceți? Controlați dacă acești bani uh, sunt, uh, sunt plătiți, sunt, fac parte din salariu sau uh, pe o factură? Nu. E vorba de ce se consacră prin Convenția uh, colectivă. Este ceea ce angajatorul oferă în plus salariatului. Este vorba de o sumă care e foarte controlată, foarte auditată, pentru că ea nu face obiectul cotizațiilor sociale. Uh, da. Bun. Pe, în prezentarea dumneavoastră ați făcut o distinție uh, între diferiții șoferi în funcție uh, de numărul lor și în funcție de originea lor națională. Aveți uh, și da, statistici ce privește șoferii din afara spațiului comunitar? Nu, nu, nu. N-am făcut această distinție în funcție de șofer, ci în funcție de pavilionul sau imatricularea uh, vehicolelor și asta se, repre- se reprezenta în primul slide. Dar avem uh, șoferi uh, că sunt din Maroc, că sunt din Polonia, e același lucru pentru dumneavoastră? Nu, n-am vorbit despre uh, imatricularea europeană. Nu, avem uh, și date specifice pe țară, dacă doriți, putem să vi le furnizăm. Avem un comitet rutier care poate să vi le dea aceste date. Da, uh, eu am auzit că pentru întorsul acasă uh, a șoferilor, asta poate să fie o capcană, pentru că sunt lucruri care sunt dificil de controlat. Despre ce măsuri vorbiți specific? Nu, nu, mie nu mi s-a pus întrebarea legată de întorsul la casă. Domnul Tari, Pario, da, mă adresez domnului Pario, spune doamna Ayala Sender, da, în legătură cu întorsul casă. Da, astăzi, în propunerea făcută, nu este obligatoriu acest lucru și nu prea înțelegem care e definiția dată domiciliului și atunci e ceva care rămâne ambigu. Și nu putem să înțelegem cum putem să-i obligi pe cineva să se întoarcă acasă, adică după trei săptămâni o să, înce- o să exerciți presiune asupra persoanei respectivă, îi spui pleci de aici o săptămână și întorci peste o săptămână ca să te sui din nou pe camion. Da nu vreau să vă uh, întreb în legătură cu propunerea comisiei, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce se poate face pentru ca întorsul acasă să fie un drept al lucrătorilor, pentru că știți că în țările periferice europene uh, șoferii doresc acest lucru să fie dreptul lor. Cum să modificăm textul, legislația, ca să fie un drept cu adevărat? Vă rog, uh, repede, da. Să găsim o posibilitate de a avea un uh, control și o inspecție cât se poate de serioase. Astăzi acestea nu există. Mulțumesc foarte mult, doamna Foster. Aveți două minute. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că n-am putut să vin de la început și deci poate că mi-au scăpat niște lucruri, poate repet niște întrebări deja puse. Vreau să vă întreb pe toți membrii ai panelului dacă sunteți de acord cu ce spune Comisia în propriile rapoarte când vine vorba de includerea vehiculelor eh, sub 3,5 tone. Uh, eu nu sprijin lărgirea spectrului pentru a, uh, a include aceste tipuri de vehicule, mai ales că le aparțin firmelor mai mici și uh, pentru, din punct de vedere financiar al acestor uh, vehicole. Și atunci aș întreba pe invitații noștri dacă sunt de acord cu poziția mea, respectiv cu poziția comisiei, adică ce facem cu această situație. Vă rog, vă mulțumesc foarte mult. Da, ca să răspund în mod precis la întrebare, da, noi suntem pentru includerea vehiculelor de mai puțin de 3,5 tone în, în regulament, dar cu niște condiții, eh, să zicem, mai puțin stricte decât cele pentru camioane ETF. Da, noi suntem absolut pentru vehiculelor acestea de sub 3,5 eh, tone, 3,5 tone eh, și, în general, nu ar trebui nici să mai uh, Uh, să indice tonajul uh, pe hificul. În momentul în care uh, faci transport de marfă internațional, trebuie să respecti niște reguli, nu mai contează câte tone are vehiculul tău, bineînțeles că există niște mici diferențe între 40 de tone și micile camioane, dar pentru mine în același timp trebuie ca lumea să respecte aceste reguli. Da, eu vorbeam de cele de sub 3,5 tone și nu 31 de tone. În fine, poate că e o chestiune de traducere. Aș uh, mai face două observații. E vorba de um, transportul internațional de mărfuri uh, în uh, preajma evenimentelor sportive, etc Um, Comisia face niște distinții aici și niște, niște excepții pentru acest tip de eh, mișcări internaționale. Sunteți de acord? Domnul Pario, vreau să spun că trebuie să fim foarte atenți la definiții. Eu aud lucruri aici cu care nu sunt deloc de acord. Absolut deloc de acord. Avem un transport de la țara A în țara B, care este executat de o firmă din țara C. Pentru mine nu e transport internațional. Uh, unde poți să faci orice. Acolo trebuie să aprici salariul din țara A sau din țara B, pur și simplu. Bun, ați depășit uh, timpul de intervenție, îmi pare foarte rău, așa că, domnul Van Miltenberg, aveți uh, cuvântul două minute. Mulțumesc foarte mult, am o întrebare pentru domnul Schipper. Ați spus că trebuie ca să ne interesăm de calitatea datelor pentru ca regulile să fie respectate. Propunerile comisiei ar trebui să fie specificate. Uh, pot fi ele îmbunătățite, modificate, dincolo de ce se propune cu tahigraful uh, digital. Da, într-adevăr, uh, noi dorim un registru centralizat al datelor respective Problema este că datele acestea nu sunt supuse controalelor, ci sunt date care sunt generate după ce s-a aplicat o amendă, o sancțiune. Și ar trebui să avem date din timp ca să putem să intervenim la timp cu aceste sancțiuni. Poate ar trebui o soluție europeană, uh, un format european uh, pentru uh, aceste date actualizate. Da, spune domnul Schipper, sunt de acord. Deci noi, ca legiuitori, vom putea să depunem amendamente în acest sens. N-am înțeles dacă sunteți de acord cu introducerea rapidă a tahografelor inteligente, da sau nu. Domnul Pariu. da, foarte rapid. Cât se poate, cât se poate rapid, poate chiar din iunie 2019. Și am aceeași întrebare pentru domnul Laico. Dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu introducerea acestor aparate tahografe rapid, uh, inteligente, repede. Uh, da. Suntem de acord nu ne place legislația respectivă, dar aparatele nu deranjează foarte bine. Noi, colegii toți, suntem încântați când auzim treaba asta. Mulțumesc, mi-am terminat timpul. Mulțumesc, domnule Valmintelberg, domnule Cor, vă rog. 2 minute 5. Ja, vielen Dank. 2 minute 50. Wie hoch schätzen Sie? Domnule Schipper, cum credeți că stau lucrurile în cazul uh, transporturilor sub umbrela cabotajului nedeclarate, ilegale? totaal geen, uh, geen idee hoe hoog het percentage is. Uh, het is uh, uh, natuurlijk ook uh, afhankelijk van... Uh, hoe... Nu am habar care ar fi cifra vehiculată. Depinde de reglementator cum estimează ei. Dar avem resurse foarte limitate și trebuie să prioritizăm acțiunile. nu știu cum stau lucrurile în țara dumneavoastră, dar în statele Benelux cabotajul este gratuit, adică între țările Benelux. Nu, de aceea nici nu avem statistici cu privire la această problematică. Mulțumim, domnule Parilo. Dacă ați avea o listă de priorități în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de lucru și de remunerare a lucrătorilor, a șoferilor, care ar fi primele trei priorități? Prima măsură ar fi aplicarea imediată a tahografelor inteligente. Apoi, scrisurile de trăsură electronice, registru național care să poate fi consultat de toate organele de control, declarație prealabilă înainte de fiecare acțiune de cabotaj într-un uh, punct de contact în Europa și o agenție europeană unică, să avem o structură oficială Um, și să avem o structură, ca să zic așa, benevolă pentru a aplica instrumente ce să asigură concurență loială. Fiecare companie să poată concura pe piață în condiții egale, iar muncitorii, lucrătorii, chiar să primească muncă egală pentru plată egală în același loc, cu respectarea uh, specificităților fiecarei țări. Asta pentru noi sunt uh, măsurile cele mai importante. Și beaucoup on Mulțumim foarte mult, continuăm. Doamna Anderson, aveți cuvântul. Pentru uh, domnul din Portugalia, vehiculele închiriate. Membrii dumneavoastră închiriază camioane și dacă da, care sunt motivele și avantajele, iar dacă nu, de ce nu? Iar, în al doilea rând, considerați că această măsură, având în vedere că vizește o directivă din 2006 și permite o liberalizare mai mare, dar și o armonizare. Uh, considerați că ar trebui uh, să ducă la standarde uh, comune și nu neapărat la liberalizare? Um, Estatisticamente, eh, todas as empresas em Portugal, pelo menos as empresas de maior dimensão, eh, também. Toate companiile mari din Portugalia au vehicule închiriate. O companie se poate finanța în mai multe forme. Poți să eh, folosești capitalul propriu sau poți să împrumuți. Și astfel poți să împrumuți și camioane pe care să le folosești în cabotaj. În ce privește liberalizarea sectorului, chiar și liberalizarea celor uh, vehicule luate în leasing, pentru companii care își transportă propriile bunuri, uh, Astea, într-adevăr, trebuie uh, revizuite, pentru că cred că acest tip de transport nu e eficient. Vorbim despre camioane care merg într-o direcție plină și se întorc goale. Deci e un transport ineficient. Dacă vrem să îmbunătățim eficiența și uh, consumul și să ne reducem amprenta de carbon, trebuie să facem ceva. Însă să nu uităm și de problema companiilor tip cutie poștală, să nu permitem prea multă liberalizare când vorbim de leasingul camioanelor, să avem totuși o abordare unitară. Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult. În continuare, doamna Clun, 2050. Mulțumesc. Uh, vreau să-l întreb pe domnul profesor Borkovski ceva, uh, foarte interesant studiul și cifrele, dar vreau să vă întreb, ați vorbit despre țări centrale și țări periferice în Uniunea Europeană și ați vorbit despre faptul că în țările centrale uh, vorbim de un capital mai mare, în țările periferice de un nivel al muncii mai ridicat. Și a spus că studiul e făcut pe Polonia, dar se poate extrapola la toate țările. Mă interesează modul în care ați făcut uh, acest studiu și cum ați extrapolat constatările. De fapt, am făcut două studii. Primul pe Polonia și am uh, încercat să vedem care vor fi consecințele pe viitor și al doilea a fost studiul econometric la scară europeană și acolo am făcut distinția între țările centrale și cele periferice. Concluziile au fost uh, prezentate așadar pe baza studiului econometric, nu acelui doar despre Polonia. Și când vorbesc de țări periferice, vorbesc nu de UE 13, ci UE 15, unde intră și Portugalia. Mulțumesc pentru clarificare. Încă o altă întrebare pentru domnul Vilațen. Ați vorbit despre uh, cele mai bune condiții de trai posibile și uh, odihna în uh, cabină pentru șoferi. Ce înseamnă asta pentru legiuitori? Poate că unii înțeleg altfel această sintagmă. ce vreți să spuneți când folosiți cuvintele astea? Da, at når man er på arbejdsmarkedet, så handler det også om at have et familieliv, som fungerer. Og, øh, og derfor er det jo vigtigt, at øh, man ikke... Ja, da, trebuie să se poată împăca viața privată cu cea profesională pentru șofer. Deci e important să nu se uite faptul că un șofer care trăiește în 2 metri pătrați timp de două luni și nu se poate întoarce acasă, cum poate el să-și mai vadă familia? Trebuie să poată să se întoarcă acasă la familia sa. Uh, asta ar fi, bineînțeles, o situație ideală sau, în orice caz, timpul lui de pauză, de odihnă, trebuie să fie mai lung. Si... Mulțumim foarte mult. Continuăm. Domnul Ertug are cuvântul 2 minute 30. Mulțumesc. Vreau să-i mai pun o întrebare domnului Laico. Domnule Laico, dacă am înțeles bine ce a spus acum, sau dacă fac un rezumat, uh, șoferi maghiari cu camioane maghiare, cu salarii maghiare, uh, sunt prezenți doar uh, o dată la patru săptămâni în țara lor. Totodată deduc din cele spuse de domnul Van de Camp că șoferii prestează muncă în Germania, în Franța, în Olanda. Și atunci vă întreb de ce nu angajați șoferii dumneavoastră conform legii contractuale din Germania, de pildă? Îmi pare rău, este o confuzie aici. Um, după fiecare nouă ore, șoferii iau o perioadă de odihnă. Deci dacă sunt la cale, deci nu vorbesc despre perioada de o odihnă sau de muncă. Eu vreau să fac un rezumat a ceea ce ați spus până acum, spune domnul Ertuc. Deci spuneți că șoferii maghiari prestează muncă în Germania și ați spus de ce nu este cabotaj și dacă urmăresc logica dumneavoastră, asta înseamnă că șoferii maghiari, conform standardelor maghiare, conduc un camion în uh, Europa și se întorc după trei săptămâni în țara lor, în Ungaria. Dacă așa este, de ce nu utilizați standardele europene, germane, franceze? Ce deci vorbeam de o perioadă de patru săptămâni eh, ca fiind pragul superior. Deci vorbeam și despre valori medii. În timpul acestor drumuri, Uh, șoferii maghiari nu au doar mărfuri maghiare, deci au și mărfuri europene, dar nu este, în continuare spun, nu este cabotaj. Dar trebuie să vă întrerup pentru că mi expiră timpul. Încă o dată, standardele sunt cele din Ungaria. Dar ați spus că ei lucrează în principal, nu în Ungaria. Deci sunt camioane, sunt tiruri ungurești șoferi maghiari care se întorc în Ungaria abia după trei săptămâni. Și vă întreb încă o dată, dacă așa se întâmplă, și asta era argumentul dumneavoastră, cum explicați că nu este cabotaj, eh, sau dacă spuneți că nu este cabotaj, atunci de ce nu folosiți standardele de eh, salarizare din vest? Suedia, Germania. Da, întrebarea este ce standard, pentru că în acele trei săptămâni șoferul eh, trece prin aproape orice țară din Europa. Deci, din două în două zile, camioanele se află în altă țară. Deci, trebuie să încercați să înțelegeți ce, ce face un șofer. El trece stând în cabina lui ă, prin toate țările posibile. Bun, dar asta este o altă întrebare ce ține de birocrație. Tot n-ați răspuns la întrebarea cheie, la întrebarea principală aici. Vă rog, răspundeți. Spune doamna președinte. E rândul dumneavoastră. Aștept traducerea, spune domnul Laico. Bun. Deci, care e întrebarea de fapt? Deci, mă... mai puneți încă o dată întrebarea atunci. Madame Revedalon, la parole est à... V-ați pierdut șansa, doamna Revedalon, aveți cuvântul. Mulțumesc. Întrebarea pentru domnul profesor Borkovski, care ne-a prezentat situația, mai ales uh, cu privire la Polonia. Întrebarea mea se referă la situația șoferilor uh, polonezi, cariera lor. Care este, uh, practic, durata pe care o poate atinge cariera unui șofer polonez în condițiile în care timpul de repaus este foarte mic, cât uh, concediu plătit poate să-și ia pe an, ce se întâmplă când șoferul se îmbolnăvește, primește concediu medical și dacă da, uh, ce fel de uh, indemnizație primește, are uh, pensie și care este uh, rata accidentelor rutiere în uh, raport cu uh, orele pe care trebuie să le petreacă la volan și șoferi. For the Polish driver. Pentru lucrătorul polonez sau șoferul polonez se aplică legea poloneză. Deci tot ceea ce ați întrebat cade sub incidența legii poloneze. și beneficiile sociale, timpul de odihnă, vârsta de pensie, toate cheltuielile legate de sănătate și alte probleme conexe. Sunt chestii specifice șoferile. Sunt aceleași nu sunt chestii speciale, sunt aceleași legi care se aplică în cazul fiecărui lucrător. Nu sunt specialist în codul muncii, nu știu exact care sunt cuantumurile sau procentele, dar nu cred că există diferențe între șoferi și alți lucrători. Și acum legat de rata accidentelor, dacă îmi spuneți că drepturile șoferilor sunt aceleași cu cele ale celorlalți lucrători din Polonia, atunci care sunt orele de lucru? Care este programul de lucru săptămânal în Polonia? Este același pentru fiecare lucrător? au aceleași perioade de odihnă, de exemplu, două zile libere în weekend sau după trei zile sunt uh, prevăzute zile de odihnă? Da. Deci șoferii polonezi, ci șoferii din UE, urmăresc sau respectă aceleași reguli impuse de regulamentele europene. Vorbim acum și despre pensionare, astea poate alte discuții care sunt reglementate de legea poloneză. Nu pot să vă dau detalii pentru că nu sunt specialist juridic. Nu pot să vă susțin aici în continuare. Acum dăm cuvântul Comisiei Europene. Allez, vous avez 3 minutes. Aveți 3 minute, estimate domn. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte subțin pentru că noi avem aici ca să ascultăm. Am câteva idei. În primul rând, dar puteți vorbi și franceză dacă doriți. Nu, lăsați. Ar, uh, am înțeles de la ETF că ar fi trebuit să îi consultăm mai mult înainte de a veni cu o propunere de act legislativ, dar uh, Comisia are responsabilitatea de a Uh, veni cu o propunere legislativă pentru a declanșa dezbaterea în Consiliu și în Parlament și am făcut asta pe 31 mai. Dacă am făcut consultări uh, pe ceva, pe pachetul ăsta, să știți că chiar le-am făcut și nu doar prin consultări publice, ci am organizat și conferințe, întâlniri nenumărate cu părțile interesate. Al doua idee și sper că astfel să îi fac pe plac domnului Van de Camp, pentru că vorbesc despre digitalizare. Digitalizarea este, bineînțeles, crucială nu doar pentru a îmbunătăți controlele, ci și pentru a reduce povara controlelor și am făcut uh, o propunere în acest sens. Am uh, conceput regulamentul uh, pentru instalarea tahografelor, am venit cu propunerea de ECMR, uh, scrisoare de trăsură electronică. Sigur că dacă considerați că putem îmbunătăți propunerea noastră, suntem gata să colaborăm cu Parlamentul și nu văd de ce statele membre din Consiliu nu ar fi de acord. În al treilea rând, costul pe care va trebui să-l suporte sectorul în urma adoptării legislației Sigur că orice propunere legislativă trebuie să fie proporțională și echilibrată. Costul pe piața internă este, sigur, uh, deloc de neglijat, dar uh, noi uh, vrem să echilibrăm interesul pieței unice cu interesele șoferilor, ale lucrătorilor. Și m-aș referi la propunerea Comisiei cu privire la detașarea lucrătorilor, directiva care a fost uh, dezbătută intens și astăzi. Uh, într-adevăr, s-a vorbit despre un lex specialis. Noi propunem norme specifice pentru a adapta măsurile de control la sectorul transportului rutier, care uh, este extrem de mobil. În al patrulea rând, o agenție nu există într-adevăr nimic în propunerea Comisiei cu privire la înființarea unei astfel de agenții. Dar dumneavoastră știți bine că președintele Juncker a făcut un anunț în discursul său despre starea Uniunii și uh, a spus clar că la un moment dat va trebui să existe o agenție europeană a muncii în momentul acesta nu pot decât să vă spun că colegii de la DG Ocupare uh, se ocupă de asta și uh, DigiMove de asemenea ia parte activ la pregătirea unei uh, astfel de propuneri. Deci noi la direcția noastră vedem asta ca o mare oportunitate. Și o să închei uh, intervenția mea încercând să-i răspund domnului Lundgren, care, dacă am înțeles eu bine interpretarea, a vorbit despre un dezastru pentru sectorul transporturilor rutiere. Vă asigur că nu e așa, nu urmează un dezastru. Din potrivă, Uniunea Europeană va continua să reglementeze sistemul transporturilor, vor fi necesare reguli pentru că altfel vom avea cozi nesfârșite la frontiere și blocaje. Piața internă este un succes și trebuie să um, să-l păstrăm. Însă piața internă are nevoie și de politici uh, sociale și un management social puternic. Mulțumim foarte mult, domnule Rejoa. Mulțumesc, dragi colegi, pentru participarea la discuția extrem de fructuoasă pe care am avut-o astăzi. Iată că am uh, venit cu o contribuție foarte bună la pachetul mobilitate și mă bucur foarte mult că am putut să ne exprimăm pe aceste chestiuni importante. Haideți să-i aplaudăm pe stimații noștri invitați care au stat aici mai mult de două ore. Bravo! Et nous continuons puisque demain, dès 9h30. Continuăm. Mâine, de la 9.30, o să avem cel de-al doilea panel, deci cea de-a doua parte a audierii noastre. Vom vorbi despre taxele de drum. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Acum luăm o pauză de 5 minute, după care reluăm ședința noastră. Urmează ședința coordonatorilor. Deci, în 5-7 minute.